Okay, everybody, if you could take your seats. Bine, dragi colegi, haideți să începem. Îmi pare rău, dar uh, începem cu comunicările președintelui, pentru că, iată, v-am prins destui în sală. Primul din ce privește amânarea dialogului economic și schimbul de opinii uh, cu ministrul de finanțe a Franței, domnul Moscovici. Comisia ar fi trebuit să aibă ieri acest uh, re, dialog reprogramat cu domnul Moscovici. Totuși, vineri la mea, secretariatul a fost informat de către ministerul francez că domnul ministru nu va putea participa eh, din motive care includeau posibilitatea unui ecofin extraordinar eh, la începutul săptămânii acesteia, deși totuși eh, nu prea era probabil așa ceva. Uh, și să se înregistreze că este a patra oară că ministrul francez a amânat acest dialog. Secretariatul a încercat să găsească ce opțiuni mai uh, existau în, când, încât ne-a mai rămas din mandat, adică pe 24-25 martie uh, un dialog cu partenerul francez, dar am fost informați că nici la acea dată, nici la cele date nu va fi posibil dialogul e posibil să reușim cumva ceva în aprilie. Vom încerca în continuare. Dar, dar trebuie să spun că sunt extrem de dezamăgită. Se pare că apariția în fața acestui, acestei comisii este văzută de domnul ministru francez ca o întâlnire flexibilă, care poate fi amânată. Domnul ministru, sigur, mi-a prezentat uh, la telefon scuzele și uh, mi-a trimis și o scrisoare pe care am trimis-o coordonatorilor. Văd că unii dau din cap, că tine din cap. Uh, dar, mă rog, avem, putem, sigur, să avem fiecare punctul nostru de vedere asupra uh, acestor evenimente, dar nu la asta ne-am gândit atunci când uh, am stabilit dialogul economic, când am înființat dialogul economic. Există o posibilitate. Domnul Langen, doriți să luați cuvântul? Da, propun să nu-l mai, să nu-l mai invităm în uh, acest mandat. A refuzat de nu știu câte ori, n-a meritat să discute cu noi. Well, well, um, There, there, there, have been, there have been ministers. Da, au fost ministri care au venit să explice anumite împrejurări când uh, le-a fost dificil să ajungă. Ministrul spaniol a venit de două ori. Și cred că totuși l-am respectat chiar mai mult pentru asta. Mm, s-ar putea, da, să anulăm reuniunea Econ din 24-25 martie. Este pe calendar, însă nu avem niciun punct pe ordinea de zi, pentru că, printre altele, avem două delegații, două deplasări și o parte din această săptămână e și săptămâna turcoază. Deci acea reuniune nu, se, nu va avea loc. Informații în legătură cu trialogurile pe SRM, cel de-al optelea dialog, pe 12 martie la Strasburg am avut uh, uh, urmarea ecofinului din 11 martie în prezența ministrului grec Naras și a președintelui grupului. Discuțiile s-au concentrat asupra informațiilor Consiliului după documentul neoficial trimis de la Parlament eh, în legătură cu rezoluția, deciziile, liniile de credit, contribuții, problemele ce țin de acorduri guvernamentale, ajutoare de stat, uh, toate aceste subiecte s-au discutat, uh, problemele politice vor mai fi discutate și la dialogul programat pe 19 martie, din nou în prezența celor doi miniștri. Deci uh, lucrurile nu s-au încheiat, s-ar putea și vineri să mai fim încă la trialog. În legătură cu PRIP sau cum o vom numi, cel de-a treilea dialog, trialog a avut loc pe 11 martie Uh, cum va arăta documentul, eventual probleme legate de guvernanță socială, de mediu, anexele, uh, divulgarea costurilor, uh, complexitatea, puterile de supraveghere, autoritățile competente, toate acestea au fost discutate, s-a ajuns la un acord în legătură cu ultima problemă Discuțiile vor continua și uh, la următorul trialog programat uh, pentru 20 martie, deci sper că trialogul SRM se va fi terminat până acea dată, că dacă nu vom avea dificultăți. Directiva cu uh, control de plată, 13 martie a fost data ultimului trialog, probleme cheie, Mm, compararea website-urilor, mm, aspecte transfrontaliere, condițiile pentru accesul, pentru mm, controle de bază, controle de plăți de bază. Un al cincilea trialog se va desfășura pe 20 martie, tot cu scopul de a ajunge la un acord eh, cu acea, la acea dată. Vedeți că e o săptămână foarte încărcată. Mai este și un trialog în legătură cu acțiuni pentru despăgubire. Deci nu ne poate acuza nimeni că suntem niște trântori. Okay, uh, I now need to... Bun, acum uh, trebuie să mă consult din nou cu comisia în legătură cu USITS. pe CVM-urile, negocierile au dus la compromisuri și uh, în, în conformitate cu regula 17 s-a ajuns la un acord pe 25 februarie prin schimburi de opinii scrise, schimburi de propuneri scrise, scrise. Comisia a fost informată despre acest acord pe 3 martie. Uh, de atunci și până acum au fost făcute niște ajustări minore, după alte schimburi de opinii. Textul a fost trimis tuturor membrilor și se propune a fi adoptat mâine cu reper. Nu cred că ne va confirma Consiliul că va aproba poziția Parlamentului dacă Parlamentul adoptă textul. Totuși, legea sau practica normală ar fi să se consulte Consiliul numai după ce primește uh, scrisoarea aș întreba în primul rând dacă raportorul Sven Giegel dorește să ia cuvântul în legătură cu OPCVM-urile. Sau an, pe scurt. Vă rog. Uh, I'm more... Mulțumesc. eu m-am consultat cu grupul meu în legătură cu procedura și putem susține propunerea actuală. Majoritatea grupului meu va susține. Însă, da, ai menționat toată lista cu trei Nu multe acorduri în prima lectură, dar cu acest dosar trebuie să spun că nu în mod uh, necesar uh, ne ușurează situația. Următorul parlament, care nu voi mai face eu parte, cred că ar trebui să se gândească la noi proceduri care să contribuie într-adevăr la transparență și la deblocarea lucrurilor. Asta nu înseamnă că îl critic pe domnul Giggle, care a fost cinstit ca întotdeauna și un bun raportor, a făcut treabă bună. Dificultatea ar putea fi fost, să fi fost prezentată cu uh, schimbarea președinției. Asta nu ne ajută pentru că avem foarte multe dosare legislative pe care trebuie să le rezolvăm, dar cred că Parlamentul trebuie să se gândească să de, aibă noi proceduri. Asta am vrut să spun. Totdeauna vrem să acționăm mai rapid dar asta nu ne, neapărat ne și ajută. Mulțumesc. Mulțumesc, Sven, ai cuvântul. Very briefly and in order, uh, thank you, Anne, for... Foarte pe scurt, mulțumesc, Anne. Să, ca să fiu foarte clar în legătură cu dificultatea. Dificultatea a fost că după dezbatere îndelungate am avut un acord cu președinția Elena și la câteva zile după aceea președinția Elena ne-a spus ne pare rău, avem 11 state membre, care doresc uh, sancțiunile uh, să fie la un nivel mai scăzut, să nu fie atât de uh, severe și anumite reguli pe care le-am hotărât să poată fi eludate mai ușor de către părți terțe și nu vă mai spun tot ce au mai vrut să schimbe. Toate asta în procedura scrisă și e foarte dificil, așa după cum spunea Ana. Eu am încercat să fac tot ce am putut să apăr cât mai mult din ce am avut noi, eh, din ce am vrut noi și am obținut destul și cred că grup, toate grupurile care au participat într-un spirit, au participat într-un spirit constructiv și până la urmă am fost împreună acolo, dar vreau să spun că procedura asta de trialog uh, iată, apar din ce în ce mai mult critic, din ce în ce mai multe critici. Și eu înțeleg asta după experiența asta, mai ales când vezi că statele membre uh, e clar că apără niște sancțiuni mai puțin severe pentru cei care, care au încălcat uh, legea. După tot ce s-a întâmplat, am văzut acum la uh, OPCVM, am văzut și la MIFID și mă întreb uh, ce se află în spatele tuturor acestor lucruri. Dar noi am făcut toate eforturile și am apărat linia de la MIFID, dar n-am putut să consolidăm lucrurile în mod semnificativ, tot deși noi ne-am dorit altceva la început. Da, cred că cu asta am reușit să explic puțin ce s-a întâmplat. Mulțumesc. Da, ne-am mai izbit de câteva ori de aceste lucruri. Uh, am crezut că s-a ajuns la niște acorduri și apoi, da, iată, am fost foarte dur cu Consiliul la începutul mandatului. Sigur, ei acum văd o nouă deschidere, ne apropiem de sfârșitul mandatului. În ce privește trialogurile, comisia noastră a realizat anumite lucruri, apoi munca la nivelul 2. Totuși am făcut uh, pe durata mandatului nostru destule, ne-am confruntat cu destule probleme și eu sper să nu vă confruntați cu ele și în viitoare legislatură, că asta ar însemna că lucrurile stau foarte prost. Bun, cu aceste avertismente supun la vot textul așa cum s-a convenit, așa cum s-a convenit el, prin ridicarea de mână, dacă suntem de acord. Vă rog să ridicați mâna. Mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă, abțineri. Bun, deci se adoptă. Cea a doua sesiune plenară din aprilie se va vota în plenară, deci. Okay. I'm just checking. Uh, I hope you've all got your cards. Sper că aveți cu toții cartele de vot. Do you want, can we do a check now? Because... Trebuie să facem un vot de verificare, că vom avea un vot cu apel nominal la, la, a, doua lectură, la a doua lectură. Deci e doar o verificare, da? Deci uh, să țineți cont de asta. Yes, indeed. So... E un vot în plus de la socialiști. Deci un vot în plus de la socialiști, bun. A rezolvat foarte bine, oricum a fost doar o verificare. Acum, eh, punctul 12, eh, sistemele de garantare a depozitelor. Yeah, anyway, so um, uh, this is Peter Simon's report. Um, Raportul Simon pe 13 martie s-a anunțat poziția Comisiei în primă lectură. Lucrurile au fost trimise înapoi la Comisia noastră, care trebuie acum să decidă când să uh, recomande adoptarea primei poziții a Consiliului în plenară, în lumina poziției asumate de Comisie în ianuarie. A fost trimisă varianta care acum trebuie supusă la vot. Deci putem vota să adoptăm acest raport în comisie, dar conform noilor reguli, acest vot este acum rolul cu apel nominal. Deci un vot pozitiv înseamnă că suntem de acord să adoptăm poziția Consiliului amendată la cea a doua lectură. Deschid votul. And everybody's voted, so votes closed. A votat toată lumea, votul s-a închis și în unanimitate 39 de voturi pentru, niciun vot împotriva, nici obiecție. Uimitor. Nu suntem obișnuiți cu acordul în a doua lectură. In this, this, this committee, and now we, now we have, uh, uh, do you want your Doriți să vă bucurați de momentul nostru de glorie, domnule Simon? Doar o secundă, doamnă președinte, pentru a mulțumi tuturor colegilor pentru uh, cât de constructiv au negociat la acest dosar atât de dificil, chiar și în uh, momentul în care nimeni din, acea, din afara acestui for nu mai credea că putem să ducem la bun sfârșit acest dosar. Este o soluție care este acceptată de toată lumea, ori, cu oricine din statele membre am, discut, am discutat, uh, este de această părere și cred că am găsit o soluție pentru toate depozitele din uh, Europa. Bun, în regulă. Trecem acum la punctul 13 de pe ordinea de zi și anume aderarea Croației la Convenția privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate. Dacă toată lumea este pregătită, nu trebuie să dureze mult. În primul rând, amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vot electronic la textul uh, așa cum a fost el modificat. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, 40 pentru, nimeni împotrivă, nicio abținere. Iată, ne obișnuim cu unanimitatea. Bun, și acum votul la rezoluția legislativă. Încă o persoană trebuie să voteze și, din nou, iată, 40 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Mi-aș dori să se întâmple mai des asta. Și acum, punctul 14. Punctul 14. Regimul fiscal comun care se aplică societăților mamă și filialelor acestora din diferite state membre. Multe amendamente au fost retrase, deci primul amendament pe care îl votăm este amendamentul 19 pentru împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 19. A votat toată lumea. 21 la 21 pentru, 19 împotrivă, Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru. Împotrivă abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge cu 17 pentru, 22 împotrivă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Cred că este diferită combinația. A votat toată lumea. Da, într-adevăr se adoptă. 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 22 pentru, împotriva abțineri se respinge. 24 pentru, împotriva abțineri se respinge. 10 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri, Putem verifica 4. S-a închis votul și se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 29 pentru, împotriva abțineri se respinge, 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă, jurii 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, jurii 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru, împotriva abțineri se respinge, 1 pentru, împotriva abțineri, verificăm. Se adoptă. Jurii 3 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica pentru că nu am văzut suficiente mâini. S-a închis votul și se respinge la diferență de două voturi. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot electronic la, votul, la textul așa cum a fost el modificat. Both roll call. Sunt ambele voturi vot cu apel uh, nominal, deci vot cu apel nominal asupra textului cum a fost modificat. 34 pentru, 1 împotrivă și 5 abțineri. Așteptați mai o clipă. Închidem votul. Da, dar s-a închis votul, Corin. A pierdut votul. Nu acesta este votul cheie. Votul la rezoluția legislativă este important. S-a deschis votul. Acum funcționează. S-a a votat toată lumea, acum și avem 35 de voturi pentru, un vot împotrivă și 5 abțineri. Mulțumesc foarte mult! The last commissioner and the last vote. Oh. If you're leaving, can you leave quietly because we're going on. Vă rog să părăsiți sala în liniște, că trecem la următorul punct de după votare, punctul 15. Okay, um, if we're if we're all ready, uh, thank you. Mulțumesc. Uh, dacă suntem pregătiți să începem. Mă bucur foarte mult să pot deschide această audiere publică referitoare la Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții, TTIP, și să urez bun venit vorbitorilor uh, noștri, doi dintre care vor interveni prin video. Știm că peisajul uh, reglementării de cele două părți uh, ale Atlanticului a fost afectat de către criză și atât Uniunea Europeană cât și Statele Unite au adoptat noi reglementări pentru a pregăti sistemul financiar care ar urma să devină mai rezistent la, vi la șocuri viitoare. Această audiere are ca scop uh, descoperirea unor domenii de cooperare, dar și de a analiza efectele transfrontaliere. Avem o listă bună de vorbitori, ați văzut uh, CV-urile lor, deci uh, pentru a le oferi cât mai mult timp uh, vorbitorilor, dar și uh, schimbului de uh, întrebă, de întrebări și răspunsuri. Nu am să mă ref, să-i prezint pe vorbitor, ci am să le dau direct cuvântul pentru câte 5 minute și apoi vom trece la procedura intervențiilor spontane. Presupun că la un moment dat vocea mea va ceda și am să îl las pe Pablo să prezideze astfel încât să mai rămână ceva energie pentru trialogurile care vor, se vor uh, prelungi până în noapte. Întâi, Nadia Calvino, direct, uh, director general de la Direcția Generală Piață. Nadia. Mulțumesc, doamna președinte, stimați uh, membri ai Comisiei, după cum ați spus, piețele financiare sunt inima economiilor noastre. Dacă există o singură industrie care este globalizată și interconectată, atunci aceasta este industria financiară. Responsabilitatea pentru stabilitatea financiară este a noastră a tuturor, indiferent de naționalitate, și de aceea cu toții am investit atât de mult în reforme în acest domeniu, pentru a încerca să avem reglementările bune pentru viitor. Acordurile uh, G20 ne oferă uh, direcționare și orientare cu principii generale, însă sarcina de a stabili legislație de calitate și reglementarea ale pieților financiare conform standardelor G20 este, revine legiuitorului și uh, forțelor de decizie în fiecare jurisdicție. Uniunea Europeană și Statele Unite joacă un rol central în finanțele globale. Piețele noastre financiare sunt uh, ca volum de finanțare, de tranzacții, două uh, treimi din uh, serviciile financiare la nivel mondial. Așadar, este logica Uniunea Europeană să, să coopereze la reformele pe piețelor financiare. Uniunea Europeană și Statele Unite joacă un rol central în stabilirea standardelor internaționale și cu siguranță jucăm un rol uh, central în a ne asigura că sunt aplicate în mod eficace și consecvent uh, în, uh, în întreaga lume. Lucrăm în foruri internaționale, cum ar fi FSB. Consiliul de Stabilitate Financiară. De asemenea, lucrăm bilateral cu diferite cu diferiți, uh, diferite autorități de reglementare. Dincolo de asta, avem discuții în mod regulat pe diferite uh, subiecte în cadrul dialogului uh, de reglementare în ceea ce privește piețele financiare, FMRD. Este un for uh, informal um, și lucrăm cu Statele Unite de multe ori de multe ori, uh, cei din Statele Unite vin în fața Parlamentului European și invers, noi putem să intervenim în fața Congresului. Însă, în această perioadă de după criză, în care am uh, actualizat reglementările financiare de ambele părți ale Atlanticului, considerăm că trebuie ca și cooperarea să fie actualizată și îmbunătățită nu ne mai putem baza numai pe un cadru informal. Avem acum oportunitatea of- uh, oferită de către uh, Parteneriatul Transatlantic de Comerț și Investiții, TTIP, care are o componentă de reglementare foarte puternică. De aceea, Uniunea Europeană propune ca acest uh, parteneriat TTIP să creeze un, uh, un cadru pentru cooperarea în serviciile financiare. Pe scurt, care sunt obiectivele noastre? Uniunea Europeană își propune să stabilească un proces transparent pe bază de reguli care ar uh, implica angajamente de ambele părți de a coopera este nevoie de o serie de principii ca, se, uh, pentru a, ca acest lucru să funcționeze. Dorem, dorim să cooperăm cu Statele Unite pentru a, pentru a implementa standarde uh, adoptate la nivel internațional. Dorim să creăm un sistem de consultare reciprocă uh, în avans uh, și dorim un angajament ca ambele jurisdicții să analizeze dacă regulile celeilalte jurisdicții sunt echivalente ca rezultat. acest lucru ar fi sprijinit de aranjamente speciale. De exemplu, am avea uh, orientări pentru evaluări de echivalență, ultim, obiectivul ultim fiind ca uh, propunerea Uniunii Europene este să existe așadar uh, o evaluare care să se asigure că rezultatele sunt aceleași. G20 a recunoscut deja că este cel mai, cea mai bună cale de a continua în domeniul produselor derivate. Munca comună a supraveghetorilor și a autorităților de reglementare ar urma principiile, s-ar baza pe principiile de transparență și responsabilitate. Aceasta este ce dorim să obținem cu TTIP. Însă să vă spun și ce nu dorim de la aceste nego negocieri. Cooperarea de reglementare pe care o avem în vedere nu va schimba în niciun mod dreptul de a reglementa. Ea va avea loc în respectarea totală a sistemelor uh, legale a ambelor uh, părți. Nu dorim în niciun caz să diluăm uh, regulile de nicio parte a Atlanticului. Din potrivă, dorim să ne asigurăm că există interoperabilitate a regulilor și că nu există lipsă de consecvență, suprapuneri sau uh, zone gri care um, permită permit apariția unor riscuri. Legiuitorul uh, ar avea în continuare, legiuitorii ar avea în continuare posibilitatea să ia măsurile necesare pentru a proteja stabilitatea financiară. Ar, ar fi angajați numai uh, față de principiul unei bune uh, cooperări. Uh, ar trebui de fiecare dată să ia în considerare posibile implicații negative pentru cealaltă ă, parte și ar trebui să explice ă, alegerile făcute. Din punctul nostru de vedere, TTIP propun, este o oportunitate pentru a asigura uh, acorduri stabile, eficiente și transparente pentru cooperarea viitoară. Pe termen lung, acest lucru ar crea o piață financiară transatlantică stabilă și integrată și ar contribui la comerț și la investiții și ar aduce creștere și prosperitate în ambele jurisdicții. Mai avem mult până să-i convingem pe prietenii americani că trebuie luat acest pas că trebuie făcut acest pas. Trebuie să le explicăm că fără acest cadru, în câțiva ani, când criza, sperăm, va fi numai ceva de domeniul trecutului, uh, vom uh, reglementa din nou pe uh, motive pur naționale și acest lucru ar fragmenta piețele, ceea ce ar costa foarte mult economiile societățile și societățile noastre. Mai mult, am putea să nu vedem imagine de ansamblu și, drept urmare, să creăm bazele unei noi crize. Așadar, merită să acest efort de a discuta și de a convinge. Nu ar trebui să pierdem oportunitățile pe care TTIP le aduce. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum uh, sper că domnul profesor Chris Brummer uh, este în legătură cu noi prin videoconferință. Chris, ești pregătit? Da, sper că toată lumea mă poate auzi la Bruxelles. I'm we can see you. Excellent. Da, da, vă putem auzi, sigur. Înainte de a începe, aș dori să mulțumesc membrilor ECON pentru această ocazie specială și onoare pe care mi au oferit-o de a uh, vă împărtăși ideile mele. Astăzi am discutat despre TTIP și despre reglementarea serviciilor financiare. Și, după cum știm cu toții, uh, au fost înregistrate progrese incredibile în ceea ce privește sistemele de reglementare, uh, iar uh, superputerile de reglementare s-au confruntat în condiții de diplomație, în zone foarte diverse precum uh, sectorul bancar, asigurările și sectorul financiar. S-a creat un cadru instituțional care uh, este foarte important și care ajută să se concentreze ideile și să existe un sistem de reglementare transfrontalier bine pus uh, în aplicare. Trebuie să ținem cont însă de faptul că lucrurile nu sunt definitive jurisdicțiile de ambele părți ale oceanului trebuie să lucreze cu succes astfel încât să se asigure că toate propunerile uh, răspund la uh, solicitările uh, de la nivel politic. Deciziile luate la Bruxelles și în Statele Unite trebuie să țină cont de următorii pași care vor fi discutați în următoarele runde de discuții. Și doresc să fac câteva propuneri referitoare la ce nu ar trebui să facă Uniunea Europeană în negocierile sale. Eu am fost un mare fan și, un, și am fost încrezător de faptul că negocierile transatlantice și cadrul acesta va fi foarte util, însă Cred că s-a ajuns la un uh, stadiu mult mai avansat care trebuie ținut minte. În primul rând, Concentrarea pe negocierile TTIP, cel puțin în ceea ce privește serviciile financiare, nu ar trebui să fie făcută pornind de la termenii tradiționali de acces la piață. Există deja o varietate de instrumente care sunt disponibile pentru uh, reglementarea accesului la piață pentru serviciile financiare. Vorbim aici de un nivel multilateral precum și de unul bilateral, însă accesul la piață este deja disponibil în ambele jurisdicții. În schimb, este foarte important să ne reamintim că încercăm să creăm un nou dialog care să fie valabil uh, în uh, secolul 21 și care uh, deține o componentă de reglementare. Ar trebui să ne concentrăm pe obiectivele cele mai importante și pe îngrijorările privind pe care le are comunitatea de reglementare transatlantică. Trebuie de asemenea să ne concentrăm pe stabilitatea financiară, pentru că numai în felul acesta putem să lucrăm cu aceste instrumente legislative. De asemenea, ar trebui să ne concentrăm în discuții asupra lucrurilor pe care le avem la îndemână, să sporim interoperabilitatea, eficiența și eficacitatea reformelor financiare. În al doilea rând, TTIP-ul nu ar trebui să fie folosit pentru a introduce noi uh, reforme de substanță sau pentru a schimba uh, legile interne care există prin obligații internaționale. Și există mai multe motive de, pentru care nu trebuie făcut acest lucru. În principal, În ceea ce privește cadrul existent pentru piețele de supraveghere, e bine, acesta se bazează pe niște legi uh, neobligatorii, uh, un cadru care a fost uh, negociat și care a creat un cadru în care să fie implementate aceste obligații. Chiar dacă autoritatea ar fi delegată și sistemul de legi neobligatorii s-a transformat într-unul de legi obligatorii, A trebuit să existe un, niște negocieri uh, suverane care să fie adoptate și în Statele Unite și în Uniunea Europeană. Sigur că acest lucru ar duce la multe probleme, ar trebui să uh, derulăm uh, înapoi o jumătate de secol de lucrări. De asemenea, trebuie să ne gândim la uh, introducerea acestor regimuri în ceea ce privește uh, soluțiile găsite în cazuri de litigi. Avem uh, niște acorduri uh, comerciale și este foarte important că judecătorii au posibilitatea de a lua decizii definitive pornind de la politica de reglementare de ambele părți ale oceanului. Problema este că trebuie găsită rula pornind de la un organism existent, care însă nu există, sau ar trebui să se ia decizii pornind de la operațiuni care să fie convertite, ceea ce uh, duce la provocări noi juridice și politice. Și probabil că ar ajunge la, ar duce la noi negocieri transfrontaliere. În schimb, ar trebui să ne concentrăm pe îmbunătățirea relațiilor transfrontaliere în cadrul acestui cadru despre care vorbeam, pentru că cu toții am văzut care sunt provocările cu care ne confruntăm și care este amploarea acestora în cazul existenței mai multor jurisdicții. Vorbim despre Uniunea Europeană și despre Statele Unite, care sunt două sisteme de reglementare foarte mari. Instrumentele trebuie aplicate transfrontalier, dar trebuie ținut cont și de uh, componenta diplomatică. TTIP-ul joacă un rol important, trebuie stabilite niște priorități, benchmark-uri, matrice, astfel încât să se prioritizeze foarte clar lucrurile și astfel încât reglementatorii, uh, părțile implicate și toți actorii uh, participanți să poată participa la acest proces. Au existat discuții uh, în contextul dialogului între autoritățile de reglementare și există diferite tipuri de inovare care pot fi uh, implementate, cum ar fi asigurarea că uh, dialogul uh, de reglementare transfrontalier este continuat, mai ales în contextul G20. Trebuie să ținem cont de faptul că în Statele Unite există agenții independente care joacă un rol foarte important în implementarea unor standarde G20. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu discutăm numai despre uh, soluționarea de litigi, ci de prezenta, că prezentăm soluții comune prin uh, găsirea unor abordări comune. Acestea sunt sugestiile mele care se bazează pe procese. Procesele sunt importante atâta timp cât vorbim despre o cooperare transfrontalieră constructivă. Uniunea Europeană ar trebui să înțeleagă că cooperarea economică și integrarea pot fi realizate numai cu răbdare și pe termen lung. O abordare de tip Big Bang nu uh, este fezabilă din punct de vedere politic. Și, ca un rezultat, nu s-ar ajunge la uh, concluziile dorite. Important este însă să se uh, ajungă la o cooperare transatlantică mai solidă trebuie creat un cadru mai formalizat, astfel încât să se evite crearea de probleme înainte ca acestea să apară. Aceasta este o moștenire pe care TTIP-ul poate să o ofere și este foarte important uh, să se meargă pe această direcție, astfel încât să se ajungă la un parteneriat transatlantic pe care mulți de aici uh, și îl doresc. Vă mulțumesc! Thank you very much indeed. Um... Vă mulțumesc foarte mult! Voi trece rapid la următorul orator, care este Thierry Filiponat, secretarul general al Finance Watch. Thierry. Mulțumesc, doamnă președinte, e onoare pentru mine să particip la această audiere. Aici întrebarea care se pune este dacă includerea sistemelor, serviciilor financiare în TTIP ne va permite să avem mai multe servicii financiare transatlantic în beneficiu economiei și să reglementăm serviciile în mod coerent și coordonat. TTIP este un acord de liber schimb. Eu nu voi pune sub semnul întrebării afirmația că mai multe servicii financiare vor fi benefice pentru economie, deși s-ar putea face multe comentarii aici ci mă voi concentra asupra chestiunii de a ști dacă includerea serviciilor financiare în TTIP va îmbunătăți convergența uh, de reglementare. Sunt trei factori din punctul nostru de vedere care trebuie uh, luați în considerare pentru a atinge acest obiectiv. În primul rând, reglementarea, trebui, uh, reglementarea deci ar trebui dezvoltată pentru a servi interesului public. Că politicienii au datoria de a pune interesul public deasupra tuturor celorlalte interese, inclusiv uh, atunci când interesul public intră în uh, contradicție cu interesul privat. În al doilea rând, într-o lume de mobilitate capitalului și cu actori financiari globali, convergența de reglementare trebuie și să fie globală. Asta e esențial dacă politicienii nu doresc să creeze distorsiuni, arbitraj de reglementare și uh, situații de neegalitate. Un al treilea factor, nu poate fi o convergență de reglementare în adevăratul sens al cuvântului fără convergență de supraveghere. Deci vor exista acești trei factori în TTIP. Haideți să analizăm încă o dată unul câte unul. În primul rând, TTIP va respecta ierarhia de interese între interesul public și privat. Dacă, pentru a răspunde la această întrebare, eu m-am uh, uh îndreptat spre uh, singurul document, uh, practic reprezintă o scurgere Uh, despre TTIP și anume mandatul acestuia care a fost făcut public la șat în uh, uh, a fost făcut public pe internet. Punctul 15 vorbește despre cel mai înalt nivel de liberalizare și punctul 27 spune că acordul va fi obligatoriu pentru toți, toate autoritățile de reglementare. Trebuie să spun că am aici foarte multe îndoieli. Și la punctul 22 al mandatului, care introduce ISDS, adică reglementarea, soluționarea disputelor de investitor, între investitor și stat. Și atunci întrebarea la răspuns pare să fie nu. Cel de-al doilea factor, TTIP va introduce un mecanism multilateral pentru convergența de reglementare? Răspunsul la această întrebare, îmi pare rău, știu că va fi o dezbatere, dar din nou e nu, pentru că prin construcția sa TTIP este bilateral. Acest răspuns negativ are, consecin- are consecințe adânci un sistem bilateral de convergență de reglementare va uh, slăbi și FSB și BCBS și IOSCO pe când ar trebui tocmai să le consolideze din potrivă. Și uh, voi da un exemplu aici. Cum putem să credem ca toate aceste, că aceste instituții să-și îndeplinească mandatul dacă uh, Uh, noi și partenerii noștri transatlantici trebuie să respectăm anumite criterii morale, pe când partenerii noștri nu. În al treilea rând, TTIP va contribui la atingerea uh, convergenței de supraveghere. Îmi pare rău, dar din nou răspunsul este nu, pentru că TTIP, corectați-mă dacă greșesc, nu cred că se referă la convergența de supraveghere, deci nu este în uh, domeniul său de aplicare. Aș dori să subliniez încă, trei, încă câteva puncte înainte de a încheia. Eh, există temerea că includerea serviciilor financiare în TTIP va avea efectul eh, de a mm, slăbi calitatea reglementărilor financiare. De exemplu, pe viitor, puncturile, punctele 15 și 27 ale mandatului la care m-am referit anterior ar constrânge autoritățile de reglementare și politicienii în capacitatea lor de a veni cu niște reguli pe care le consideră eh, necesare un îngheț de reglementare, situație care ar fi încă și mai rea dacă un mecanism ISDS este inclus în TTIP, dar e important să înțelegem că încă ar exista dacă ISDS-ul nu ar mai uh, figura în acordul TTIP. Și o încheiere în legătură cu lipsa de transparență a procesului de negociere TTIP. Noi am auzit uh, acuzația uh, stârnirii de teamă pe de altă parte, unii ridică întrebări legitime legătură cu TTIP. Aici aș dori să pun o întrebare simplă. Oare cel mai bun mod de a evita presupusele speculații nu este un uh, proces transparent în care toate părțile interesate pot urmări și înțelege uh, detaliile viitorului acord? Nu combatem teama cu întunericul, ci cu lumina această dezbatere se referă la două principii de bază ale democrației. Interesul public ar trebui să uh, prevaleze asupra interesului privat și procesul de reglementare ar trebui să fie transparent. A sugerat să ne asigurăm că nu scăpăm niciodată din vedere aceste două principii în cadrul acestei dezbateri. Uh, thank you. Uh, now we pass... Mulțumesc. Și acum trecem la Edward Bowles, care este membru al uh, grupului de consiliere TTIP al uh, Comisiei Europene. Vă rog. Madam Chair, thank you very much and uh, to the honorable members of this committee. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru această oportunitate ca să nu existe niciun fel de uh, dubii, uh, trebuie să spun că dumneavoastră și cu mine nu suntem uh, înrudiți în niciun fel. Am uh, privilegiul să fac parte din grupul consultativ al Comisiei referitor la TTIP, însă trebuie să spun că ceea ce voi spune eu nu um, este poziția acestui grup. Suntem un grup uh, divers, uh, cu interese diverse și reprezentăm aceste interese față de negociatorul uh, șef. Deci nu vorbim unii în numele altora. Aș vrea ca acest lucru să fie clar. Însă pot să uh, vă spun că ceea ce vă voi spune astăzi este în conformitate cu Asociația uh, Piețelor Financiare în Europa și a membrilor săi, membrii fiind bănci din Uniunea Europeană, din Statele Unite și câteva din Elveția, probabil. Deci eu și eu îmi reprezint angajatorul în, uh, în acest comitet public. Dați-mi voie să spun de la început că consider TTIP o inițiativă importantă. Va fi probabil ultima oportunitate pe care o au Statele Unite și uh, Uniunea Europeană pentru a crea un uh, cadru înainte ca uh, economiile emergente din Asia, Africa, India și Orientul Mijlociu să joace un rol mai important și pe termen lung uh, la nivel mondial. Uh, serviciile financiare uh, sunt o chestiune de comerț internațional. Și, bineînțeles, uh, reglementarea uh, și serviciile financiare sunt cât se poate de strâns legate de turmare uh, este un motiv de îngrijorare faptul că Statele Unite au o poziție referitoare la TTIP care nu dorește ca serviciile financiare să fie incluse în uh, capitolul de reglementare pe, în discuțiile care au loc la ora actuală. Uh, bineînțeles, Comisia Europeană altă, altă, are o altă poziție, la fel ca și mine, și acest lucru include și membre, firmele membre din Statele Unite. Și am spus acest lucru foarte clar la o reuniune a negociatorilor, negociatorilor din uh, Bruxelles. Însă, aici nu este vorba de a rescrie anumite acte normative din Statele Unite, cum ar fi actul uh, Dodd-Frank uh, sau altele. Trebuie să se înțeleagă acest lucru. Problema este însă cu sistemul actual de aceea avem această poziție. Există o abordare dis distinctă și necoordonată în reglementare de cele două părți ale Atlanticului. Asta am văzut că se întâmplă până acum și există multe exemple ale acestor uh, diferențe um, și foarte bine sunt ele explicate în raportul pregătit de către Consiliul Atlantic. Știu, doamnă președinte, că ați fost implicată în pregătirea acestui raport. Am să vă dau însă două exemple concrete. Primul se referă la tratamentul uh, swapurilor FX, care sunt, de, uh, sunt supuse unei derogări în uh, actul Dodd-Frank, dar nu EMIR. Un al doilea exemplu se referă la definiția și tratamentul uh, persoanelor care nu vin din Statele Unite pentru nivelul solicitat de raportare. Sunt diferențe care creează oportunități uh, pentru arbitraj și opacitate, ceea ce creează risc pentru sistemul financiar și bariere la, în calea comerțului. Problema este cum sunt abordate de către uh, autoritățile de reglementare um, un, cum este abordat un sistem integrat la nivel uh, global metoda, actu metoda actuală de discuție transatlantică, dialogul de reglementare al piețelor financiare, este, mă scuzați că o spun, expirat. A fost creat înainte de criză și nu își uh, îndeplinește obiectivul. Nici o parte nu are un mandat și nici măcar o obligație. Uh, este uh, supus capriciilor celor care dețin postul la momentul respectiv și pur și simplu a eșuat în a ajunge, în a obține o reglementare convergentă și compatibilă de cele două părți. Ultimul uh, dialog de acest tip a, fost, uh, a coincis cu publicarea de către comisarul Barnier a, a propunerilor Licanen uh, și a fost urmat de, către, de, de regula FBO în Statele Unite. Amândouă au impact foarte important extrateritorial, dar niciunele nu au fost discutate cu cealaltă parte. TTIP ne oferă posibilitatea de a aborda această problemă. Este de neconceput ca, TT, ca piața unică creată de TTIP să nu include serviciile financiare. Cele două elemente care ar trebui să apară sunt cooperare de reglementare și coerența ă, de reglementare. Însă nimeni nu dorește, bineînțeles, ca ă, să fie, să fie influențată ă, să fie influențat rolul agențiilor de supraveghere independente și în niciun caz uh, nu ar fi uh, împiedicate agențiile de reglementare să aibă o altă poziție. Însă ar trebui să se creeze un set de principii, metodologii orizontale, astfel încât ambele părți să uh, coopereze baza acestora. Um, și asta ar include extrateritorialitatea, abordările bazate pe risc, um, implicarea actorilor uh, și așa mai departe. Rezultatul ar fi o mai mare convergență și o mai mare încredere între Statele Unite și uh, Uniunea Europeană. Iar acolo unde există divergență, ar urma să existe obligația de a o, de a o argumenta. Comisia dumneavoastră joacă un rol important în această dezbatere și în transmiterea mesajului uh, pe care, în, în transmiterea acestui mesaj către Statele Unite. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. După cum știți, uh, unii dintre noi vor fi acolo, acolo săptămâna viitoare. Trecem la Carol Lanu, CEO și Senior Research Fellow la Uh, Centrul de Studii Politice Europene. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Uh, mă bucur foarte mult să vorbesc pe acest subiect. Mă voi baza pe un document pe care l-am publicat acum ceva timp. A fost publicat în noiembrie. A fost inițial redactat pentru, un grup de, pentru grupul consumatorilor. Este interesant de văzut uh, ce interesează pentru pe consumator și uh, aș vrea să prezint care au fost concluziile mele. Însă, la început doresc să vă spun câteva cuvinte despre TTIP și apoi să trecem la serviciile financiare pentru a ajunge la concluzii. În primul rând, există câteva studii care au fost realizate cu privire la TTIP uh, și cu privire la serviciile generale, cele mai importante pe care se bazează totul sunt cele uh, ale CPR și ECORIS, beneficiile sunt cât se poate de clare, însă ele sunt limitate și sunt dificil de estimat. Acesta este primul punct pe care doresc să-l subliniez. De asemenea, duce la faptul că studii suplimentare sunt necesare, mai ales pentru celelalte sectoare, pentru a vedea care sunt beneficiile TTIP și care sunt costurile. Nu este numai o chestiune de reducere și eliminarea tarifelor, ceea ce este foarte important, însă și mai important este o chestiune de a lipsă a barierelor tarifare. Studiile care au făcută, fost făcute pentru comisie, studiul publicat în februarie, arată că cele mai mari costuri sunt în zona barelor netarifare, însă efectele combinate ale re... combinării tarifelor netarifare și a celor tarifare duce la efecte greu de estimat. Pornind de la considerarea barierelor netarifare, ajungem la concluzia că TTIP nu va fi un acord comercial clasic, tradițional, ci că se va baza mai degrabă pe poliții comerciale de reglementare. După cum știm, această agendă a fost uh, dezvoltată de ceva timp uh, se bazează pe relații dintre Statele Unite și Uniunea Europeană, iar uh, înființarea sa a început prin anii 90. Vorbim despre Consiliul Transatlantic al relațiilor comerciale, precum și de un dialog transatlantic pe uh, teme comerciale care are loc de multă vreme. Nadia și Eda au explicat înaintea mea cum stau lucrurile. TTIP-ul ar trebui să fie o parte a structurii și, uh, de asemenea, în acest moment au uh, loc negocieri pe marginea TTIP. Este important să comparăm ce dorim să obținem la TTIP, ce a fost uh, deja obținut. Uh, trebuie să ne gândim la uh, acordul uh, Coreea și la uh, acordul cu Canada. Referitor la acesta nu am văzut foarte multe detalii, însă cred că toate aceste aspecte sunt incluse. Dacă este să ne uităm la uh, acordul comercial Corea, care poate fi descărcat de pe website-ul Comisiei, acesta oferă uh, Uh, recunoașterea reciprocă uh, și pentru serviciile financiare. Vrea să se asigure că întreaga structură poate funcționa. Există așadar o structură generală. Pe de o parte avem uh, Comisia, pe de altă parte Ministrul pentru comerț, Corea, lucrurile sunt analizate împreună și apoi există grupuri de lucru care lucrează pe temele care pun probleme, inclusiv în ceea ce privește sistemul de soluționare a disputelor un motiv în plus pentru mine uh, pentru a uh, confirma că acest sistem trebuie inclus, pentru că Uniunea Europeană și Statele Unite, așa cum am spus și în ultimii 5 ani, implementează angajamentele G20. Știm că din motive politice, detaliile angajamentelor G20 pot fi diferite, însă obiectivele care sunt urmărite și legislația națională ar trebui să fie echivalentă. Dacă nu reușim să cădem de acord uh, cu privire la includerea serviciilor financiare, ar însemna pentru restul lumii că uh, a fost implementat uh, G20, dar ceea ce se implementează este implementat în mod diferit. Nu uh, voi mai explica acest lucru uh, contrapărților uh, care au lucrat la proiect. De ce am menționat acest lucru? Ei bine, nu cred că recunoașterea reciprocă ar trebui să ducă la un proces uh, descendent. Cred că în contextul post-criză, mai degrabă ar putea să ducă la un schimb de cele mai bune practici și la un uh, proces ascendent. Ar putea de asemenea să ducă la un alt proces. Cei care nu știu care este rezultatul. Ei bine, rezultatul documentului Dodd-Frank uh, a fost că s-a creat o entitate, un birou destinat consumatorilor, creat în 2011, care în prezent angajează 2500 uh, de oameni cu un buget de 500 de milioane de dolari. Așadar, am stabilit că ESMA, EBA și EIOPA, știți foarte bine care sunt aceste comitete și știți care este staful lor, iar în Statele Unite, numai pentru uh, serviciile financiare pentru consumatori, s-a creat o comisie, Elizabeth Warren urmea să o prezideze, însă a fost contestată și acum există un alt director, ei bine, are un personal de 1500 de uh, angajați. Și vă invit să uh, vizitați site-ul web al acestui birou de consumatori, care a fost foarte activ în ultimii trei ani. Acest lucru doresc să-l spun uh, comisiilor noastre și mă gândesc la articolul 5 din majoritatea regulamentelor ESA, care se referă la serviciile financiare. Ei bine, noi avem astfel de instrumente, dar nu le-am folosit. Numai asta ar putea să spună Statele Unite. Haideți, dragi prieteni din Uniunea Europeană, fiți mai atenți la serviciile financiare adresate consumatorilor. Regulile din Statele Unite Statele Unite sunt bine structurate, există o rată de leverage care a fost introdusă în Statele Unite, noi nu o avem. Eu cred că este important să existe. Noi am spus că uh, vom introduce o astfel de rată de leverage din 2015. Sigur, uh, știm că Basel a uh, căzut de acord cu privire la uh, rata de leverage între timp, însă exemplul din Statele Unite ar putea să joace un rol important în contextul înțelegerii europene. În fine, doresc să mai aduc un exemplu și cred că și Ed se va, s-a referit la implementarea desincronizată. Este important să existe o structură foarte clară pe care să ne bazăm cu toții. Așadar, este important să existe mai multe studii cu privire la costurile și beneficiile TTIP, ce ar putea aduce în plus. Sunt pentru includerea serviciilor financiare în TTIP, mai ales ținând cont de momentul politic și de structurile pe care le creează, nu pot fi disociate aceste servicii financiare de partea de investiții și de uh, serviciile comerciale. Și de asemenea este o chestiune de a spune, uh, prin care spunem oamenii am uh, implementat regulile DG20, iar regulile noastre sunt echivalente. Președinta, mulțumesc și acum uh, vom avea o contribuție din partea lui Christopher Payne în nume propriu și a lui Ken Monahan și ei vor fi online pentru sesiunea de răspunsuri. Ken este Senior Policy Analyst, iar Christopher Payne este Senior Economist la Finance with Bloomberg Government. Christopher, ai cuvântul. Thank you very much. Good afternoon. Um... Mulțumesc uh, și bună ziua, stimată doamnă președinte și stimați membri ai comisiei. Am început prin a profita de ocazie pentru a vă mulțumi pentru că ne-ați făcut invitația de azi. În cursul prezentării noastre analizăm motivul care stă la baza rezistenței publice administrației Obama față de propunerile UE de a include cooperarea de reglementare financiară ca parte a unui eh, acord eh, de parteneriat transatlantic. Noi credem că, date fiind diferențele de poziție între UE și SUA în legătură cu reglementarea financiară și în TTIP, cele două părți probabil că nu se vor pune de acord în legătură cu toate propunerile UE, dar și un acord mai limitat ar avea o valoare deosebită. De ce are administrația Obama, are poziția pe care o are? În primul rând, administrația Obama e îngrijorată în legătură cu orice fel de acțiune, acțiune care ar putea submina procedura cu uh, Dodd-Frank. Legea aceasta a apărut în iulie 2010 și e una din principalele realizări ale Obama. Legiuitorii republicane SUA nu doresc uh, Uh, ca această lege să fie mm, eliminată, dar uh, ar dori unele modificări ale sale. Tot Frank uh, a fost implementat acum încă de câțiva ani și noi, noi am analizat că este implementată la aproximativ 2-3. Există șase agenții separate care se ocupă de reglementarea financiară în SUA și multe reguli ale legii Dodd-Frank solicită interacțiunea a mai multe agenții. În mod istoric, aceste agenții au fost uh, uh, fiecare ocupate cu propriul său teritoriu de reglementare uh, și o implicare din exterior ar însemna multe provocări logistice. În al doilea rând, cooperarea de reglementare financiară în TTIP ar uh, avea potențialul de a submina cumva uh, procesul uh, de legiuire din SUA. Administrația Obama crede că Dodd-Frank este un răspuns foarte bun la criza financiară. SUA este lider în implementarea Basel 3 și în anumite cazuri autoritățile de reglementare depășesc liniile directoare Basel. De exemplu, când Basel stimulează un, o Uh, rată de uh, sub, efect de pârghie de 3%, uh, în SUA se va aplica 6% pentru cele mai mari bănci și 5% pentru filialele lor de depozitare. Deși sunt ex- exemple de reglementare mai dură în, SUA, în UE, de exemplu pentru compensațiile pentru angajați, administrația Obama crede că reformele structurii bancare, cum ar fi regula Volcker și alte standarde prudențiale, fac din SUA un actor în avangardă unii au spus că reglementările nu fac destul pentru a rezolva problema uh, băncilor prea mari ca să dea faliment. Uh, administrația va continua să își menține realizările de până acum. Aici uh, știm că s-au plâns europenii în legătură cu noile reguli pentru companii ale Federal Reserve, ale rezervei federale, Eh, care cer ca eh, băncile europene mari să aibă eh, companii separate de capi- sau capitalizate separat în SUA. În final, administrația Obama ar putea vedea o abordare multilaterală ca fiind de preferat. E important să ne reamintim că sistemul financiar SUA este diferit față de cel al Uniunii Europene. De exemplu, în ce privește băncile comerciale SUA, uh, au activ uh, care este aproximativ uh, un sfert din uh, activul total al sectorului financiar din SUA. Uh, numărul echivalent din Germania aproximativ 70%. Aceste diferențe ar fi, putu, ar fi percepute în SUA ca un argument pentru a menține structura actuală multilaterală și nu neapărat pentru un, forum de regle, un argument în favoarea unui forum de reglementare USUA. Aceste diferențe explică de ce ar putea fi dezacorduri importante în ce privește uh, rata efectului de pârghie și de ce uh, abordarea bazată pe regula Volcker este preferată în SUA. Acum, uh, în legătură cu serviciile financiare și contactele, se pare că administrația Obama nu va accepta o incorporare de plină a principiilor uh, cooperării de reglementare financiară propuse de UE. SUA totuși ar putea fi de acord cu unele aspecte ale propunerii, cum ar fi consultări reciproce înainte de a lua noi măsuri, fără a se angaja să evite regulile care afectează jurisdicția celelalte părți. Însă trebuie să ne reamintim că aceste reglementări ale serviciilor financiare sunt doar una din provocările din TTIP, care mai include agricultura, caracterul privat al datelor, achiziții publice uh, și alte uh, chestiuni. S-ar putea ca un uh, acord nu neapărat exhaustiv care elimină tarifele uh, la fabri- de fa- pentru fabricanți și în, în domeniul agricol ar fi uh, mai puțin controversat și astfel ar fi mai ușor de încheiat. Un astfel de acord ar putea să includă și un mecanism de consultare uh, limitat. Noi estimăm că exportatorii din SUA și UE uh, au aproximativ, se confruntă cu aproximativ 10,5 miliarde în tarife anuale și 96,3 miliarde în costuri de reglementare anual, inclusiv 12,8 miliarde doar în sectorul uh, autovehiculelor. But it would nonetheless be valuable for both parties And also more... Totuși, uh, un astfel de acord este mai ușor uh, de trecut prin uh, Congresul SUA și ar fi un beneficiu pentru ambele părți. Mulțumesc! Contributions. I'll now explain what we get. Mulțumesc invitațiilor. Acum vom vedea, care, vă voi explica procedura care urmează. Membrii care doresc să ia cuvântul pentru a observație sau întrebare, trebuie să mi-atrag atenția, să, să ne atrag atenția celor de la pupitru de aici. Avem mai mulți uh, scriși pe lista. Gold. Um, I've just seen Peter Skinner. Cine mai dorește să ia cuvântul? Mai dorește cineva? Bun. Deci, sugerez să dau cuvântul în primul rând Lian Gok va, va trebui să predau uh, postul de președinte al lui Pablo, care oricum este raportor pentru Econ în, pe subiectul TTIP. Uh, Bun, după ce membrii vor fi luat cuvântul, uh, ne întoarcem la invitați ca să răspundă, sigur nu trebuie să răspundă la fiecare întrebare că dacă nu îl puneți în dificultate pe Pablo cu respectarea timpului. Deci îl las pe el uh, pe cap cu problema asta și mă retrag. Merci, Sharon. Mulțumesc, Sharon. Spune domnul Ngoc. După cum au subliniat uh, toți invitații, Uniunea Europeană și SUA au două sisteme diferite. Uh, mă voi referi doar la subiectele asupra care am lucrat în mandatul nostru. Știm că am uh, muncit din greu pentru reglementarea CRD4, cerințele de capital 4 în Europa și avem o dezbatere în legătură cu activitățile speculative, uh, cu punerea în aplicare, sperăm uh, pe viitor, a raportului Lichanen, care definește un, o sferă destul de largă pentru activitățile speculative care trebuie reglementate. Și mai avem și un subiect în legătură cu normele contabile, pentru că suntem foarte sceptici în legătură cu evaluarea activelor la prețul pieței în Europa. După cum știm, în Statele Unite nu se aplică Basel 3 și au regula Volcker, în care uh, domeniul activităților speculative este foarte restrâns. Fără a mă lungi aici, uh, am următoarea întrebare. Dacă, după cum mulți au spus aici, Statele Unite refuză să pună serviciile financiare în tip, care mai este interesul acestui parteneriat? Dacă s-ar include totul serviciile financiare în negocieri, atunci aș avea o altă întrebare. Spre ce anume s-ar efectua convergența? Spre sistemul american sau spre sistemul european? Răspunsul va fi, fără îndoială, o cale de mijloc, dar atunci mi-e teamă că munca noastră de 5 ani încoace nu va mai prea folosi la nimic. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum domnul Lambert. Questions? I think it's better as we are running okay, out of time. I'll speak English, so, so uh, well, uh, or... Bun, voi vorbim engleză astfel încât uh, să mă înțeleagă toată lumea și cei uh, de pe celălalt, de pe celălalt, de pe celălalt mal al iazului. Um, v-am ascultat pe toți uh, cu foarte mare atenție. Um, uh, Nadia și ceilalți. și mi se pare că sunteți foarte de treabă, dar destul de naiv pe de altă parte. Pentru că mi se pare că orice acord transatlantic referitor la serviciile financiare nu va obține cele mai ridicate standarde, cum spuneați. Care sunt elementele concrete, dovezile? Nu mă refer la intenții, vise, aspirații. Poate că le împărtășim unele dintre ele, dar care sunt dovezile, probele, faptele pe care le vedeți cum că ar exista un sprijin politic, în primul rând, un sprijin din domeniul afacerilor, în al doilea rând, de a obține cele mai ridicate standarde. Sunt convins că mari actori în domeniul financiar își doresc ca TTIP să includă serviciile financiare. Recunosc asta. Dar îi văd și pe cei mari de partea asta a oceanului Um, depunând presiune constantă pentru standarde mai scăzute în numele competitivității față de concurența din Statele Unite. Și cei din Statele Unite spun același lucru Congresului American. Poate că acum că devine transatlantic spun um, exact opusul. Da, vrem standardele cele mai ridicate împreună, dar eu nu cred asta nici măcar o secundă. Deci ce fel de probe aveți? că da, trebuie să includem asta în, în TTIP și vom obține ce e mai bun din ambele lumi. Pentru că eu nu văd nici o fărâmă de uh, dovadă în acest uh, sens. Sunt de acord, uh, Carol, că avem nevoie de studii mai bune care să... Uh, Carel. Uh, care să ne dea informații mai bune. Când văd acest uh, cifră de 500 de euro uh, pe menaj în Europa, îmi pare foarte rău. Sunt uh, niște calcule schițate pe un plic folosit ca să pară că funcționează acest acord. Întrebarea mea către dumneata, Nadia, este în buzunarul cui ar intra acești 500 de euro? Mă interesează această informație. Deci, uh, Sincer vorbim, în ceea ce privește ISDS, deci această um, soluționare a disputelor între stat și um, investitor, cred că asta nu ne poate duce între, înspre niciun fel de protecție crescută a consumatorilor și cred că în unele situații chiar Statele Unite au făcut o treabă mai bună în acest sens. Și nu în ultimul rând, am auzit ceea ce a spus negociatorul șef al Statelor Unite uh, referitor la faptul că partea americană solicită mai multă transparență, participare și responsabilizare și uh, puteți să credeți, da, minunat, cu toții ne dorim asta, dar când ne uităm la proces, uh, cu transparența am început de picior greșit, pentru că nu există niciun fel de transparență din partea Statelor Unite și din partea Uniunii Europene, uh, din partea negociatorilor, nici în ceea ce privește mandatul. L-am obținut, obținut printr-o scurgere de informații. În ceea ce privește participarea uh, și responsabilizarea, da, pentru marile uh, corporații. Da, noi, marile corporații, vrem ca acești proști de legiuitori, în primul rând, să ne dea planurile lor, să asculte ce vrem noi să fie pus în legislație și apoi să respecte sau să ne explice de ce nu, de ce nu urmează ne, uh, ne, recomandările noastre. Uh, și acum revenim la cei 500 de euro. Eu cred că dacă urmăm această cale, putem să închidem și Parlamentul, toate procedurile legislative și să lăsăm totul la uh, latitudinea uh, întreprinderilor și corporațiilor. Așa, am, da, într-adevăr, am, uh, am economisit bani pentru că n-am mai dat bani pe alegeri și alte chestii chestiuni similare. Mulțumesc, domnule uh, Lambert, Lambert. Doamna Swinburne acum. Um, I guess I'm, I'm going to come at it from a slightly... Mulțumesc. Eu probabil um, voi avea o altă perspectivă față de ultimii doi antevorbitori um, prin faptul că eu sprijin TTIP și servici, includerea serviciilor financiare. Asta și pentru că consider că reglementarea în domeniul serviciilor financiare este domeniul în care am petrecut cel mai mult timp dialogând cu Statele Unite în ultimii ani. Cred că nu a existat un uh, dialog mai intens decât acesta pentru tocmai a uh, implementa regulile Basel 3 și angajamentele de la G20. Eu am urmărit situația în ceea ce privește um, produsele derivate îndeaproape și pot să vă spun că nu este un proces care merge neapărat foarte lin, uh, nu este perfect și, da, de multe ori, uh, diavolul este în detalii. La de multe ori deciziile au fost luate de agenții individuale și este foarte ușor să te cramponezi de detalii și să uh, întârzi deciziile principale cramponându-te de aceste deci decizii, când de fapt ar trebui să ne gândim ce vrem să obținem cu aceste reguli. Bineînțeles, există actori comuni. Aceiași mari participanți la piață sunt existenți de ambele părți ale uh, Atlanticului și sunt uh, mari jucători globali, deci eu consider că includerea serviciilor financiare înseamnă că ne bazăm pe respect și compromis și că dorim și că este mai ușor să includem lucruri decât să excludem uh, lucruri. Eu sugerez așadar că mod, procesul prin care am trecut în ultimii doi ani ne arată că nu avem niciun fel de alternativă decât să includem cumva serviciile financiare în TTIP. Însă aș dori să îi întreb pe cei care sugerează același tip de mesaj ca și al meu, următorul lucru. Ce consideră ei că ar trebui să fie uh, o derogare de la, acest, uh, de la aceste prevederi? Uh, aspectele prudențiale, de exemplu, există elemente care trebuie excluse în mod uh, clar? Mulțumesc. Uh, Mr. Giggle, please. Mulțumesc, domnul Giggle. În primul rând, uh, trebuie să spun, Chei, că mă uimește faptul că doamna Thatcher este în continuare alături de dumneavoastră. Întotdeauna există o alternativă. Uh, și același lucru este valabil și când discutăm TTIP. Mi-a plăcut ceea ce a spus Ken Monahan, pentru că ce, eu cred că ceea ce poate fi obținut printr-un acord uh, comercial între Uniunea Europeană și Statele Unite este de fapt pus, sub, uh, pus uh, în pericol de un mandat urmărit în negocieri secrete mai degrabă de, și în locul acestor negocieri secrete ar trebui să uh, vedem ce ne dorim și ce avem de câștigat și să obținem rezultate. Și asta este problema situației în care ne aflăm acum. Din ce în ce mai mulți oameni își dau seama că există pericole. Dacă citești uh, mandatul și citești în mod seri- și ei seri- în serios ce este scris acolo, vedem că practic se deschide întreaga cutie a Pandorei și pierdem ceea ce am putea să obținem pozitiv. Asta este orientarea principală, consider eu, și eu, bineînțeles, o serie întreagă de lobbyiști, de grupuri de interese vor să includă tot, dar cei care vor să includă tot vor pierde la final rezultatul. Și aici ne aflăm la ora actuală și este păcat. O întrebare foarte concretă adresată experților și v-aș ruga să faceți un comentariu pe acest subiect. Dacă citesc cu atenție acordul de liber schimb deja adoptat cu Singapore, înțeleg că serviciile, că produsele financiare uh, care sunt autorizate în Singapore trebuie să fie acceptate în mod automat la tranzacționare în Europa. Este rezultatul unui uh, studiu asupra efectelor uh, piețelor financiare. Puteți uh, citi asta la SONO, o organizație uh, neguvernamentală din uh, țările de jos. Dacă s-ar aplica aceleași măsuri aici, efectul ar fi mult mai uh, extins, pentru că foarte puțini cumpără produse financiare din Singapore, dar dacă același lucru ar fi valabil cu New Yorkul, uh, lucrurile ar fi diferite. Deci aș dori să vă rog să comentați pe acest subiect și dacă planificați să includeți prevederi similare sau dacă considerați că o astfel de prevedere pune în pericol Uh, posibilitatea de a decide pe propria ta piață. Este uh, ceva care mă îngrijorează. Pentru că acum cu noul acord MIFID ne-am asigurat că putem elimina unele produse de pe piață. Și ce sens are să adoptăm astfel de, de legislație uh, dacă un produs uh, nu poate fi uh, tranzacționat aici, dar uh, poate fi înregistrat oriunde, poate apoi fi autorizat la Singap în Singapore sau în New York și apoi readus aici. Carol, m-a, in intrigat remarca ta. Ai dreptate. Regulile conform articolului 9 din regulamentul ISA nu au fost folosite. Poate că ar fi o bună formă de cooperare uh, să oferiți aceste instituții să faceți uh, supravegherea uh, în ceea ce privește protecția consumatorilor în Europa. Mi-aș dori ca uh, mai multe resurse să fie adresate către protecția consumatorilor și să fie folosite puterile juridice pe care le-am dat acestor uh, instituții ISA. Am spus asta la ultima sesiune de la Strasburg, dar din păcate nu am văzut uh, mare lucru întâmplându-se. Vă mulțumim, domnule Giggold. Domnul Skinner acum. Mulțumesc. Uh, a fost o discuție de-a lungul anilor. De fiecare dată când discutam despre relațiile UE-Statele Unite, toată lumea știe că dacă, atunci când discuți cu americanii, fie cu Senatul, cu Camera Reprezentanților sau cu administrația, există o reținere automată de a intra în detaliile convergenței uh, de reglementare, însă este uh, un element cheie al uh, crizei și G20 a avut asta ca mesaj foarte clar că trebuie să obținem oarecare convergență și dacă nu folosim TTIP pentru a obține această convergență, înseamnă că, de fapt, nu vom face mare lucru pentru a atinge aceste obiective. Nu v-am auzit spunând asta, dar poate că unii dintre noastre ar putea fi de acord cu ceea ce tocmai am spus. De exemplu, mai multă divergență nu duce la mai multe posibilități de arbitraj? Asta nu înseamnă că acest arbitraj poate să ajungă în inter organizații internaționale și foruri internaționale, astfel încât să se obțină standarde și mai scăzute decât acum. Nu suntem singurii pe această planetă și nu cred că multe state din lumea asta vor spune, a, da, am vrea din regulile care existau înainte de criză în Statele Unite și în Uniunea Europeană. După cum, spune Nadia în, uh, cum spunea Nadia în discursul său sau și în documentul său, uh, dialogul uh, privind piețele financiare a avut unele succese, însă aceste succese poate că nu ar fi putut fi obținute în cadrul unui acord obligatoriu între state. Uh, Problema este că avem probleme globale și căutăm răspunsuri locale. Nu trebuie să mai facem asta. Mulțumesc, domnule Skinner. Revenim acum la experții noștri și începem cu doamna Calvinio. Am să vă dau cuvântul fiecăruia pentru trei minute, începând cu doamna Calvinio. Aveți cuvântul. Uh, mulțumesc foarte mult pentru această discuție foarte interesantă și mulțumesc de asemenea membrilor, uh, deputaților pentru întrebările și observațiile foarte interesante. Permiteți-mi să subliniez șase puncte. În primul rând doresc să clarific modul în care am uh, văzut noi serviciile financiare. TTIP-ul nu este vorba despre niște negocieri de substanță. Regulile sunt negociate și discutate în uh, comitetul de la Basel, care a fost uh, menționat la IOSCO și, de asemenea, după cum am spus, trebuie să fie dezvoltate independent de colegiuitori în fiecare jurisdicție. Ideea nu este așadar la TTIP să existe negocieri cu privire la standardele actuale, ci uh, noi dorim aici un proces, câteva reguli de guvernanță care să meargă pe linia a ceea ce a spus domnul Skinner. Ce avem nevoie este de un upgrade a dialogului pe care îl avem acum. Deci să avem un framework mai formal uh, în care să tratăm provocările de după criză. Deci nu sunt negocieri de substanță cu privire la standarde, ci procesul de lucru în comun. În al doilea rând, un punct important, într-adevăr abordarea noastră uh, cu privire la aceste negocieri, după cum a spus domnul Lambert, care ne-a uh, făcut naivi. Ei bine, eu cred că este bine să avem obiective clare și o perspectivă clară a ceea ce dorim să obținem, iar modul în care vedem lucrurile nu are legătură directă cu accesul la piață. Într-adevăr, eficiența poate veni ca urmare a reducerii a costurilor și sigur că uh, legislația echivalentă pe ambele părți ale Atlantului ar putea să ducă la asemenea câștiguri de eficiență, însă acesta nu este obiectivul principal pe care încercăm să-l atingem aici ci suntem chiar departe de acesta abordarea noastră și aici ar trebui să adaug că personal sunt cât se poate de convinsă că provocările pe care le uh, înfruntăm sunt globale. Trebuie să răspundem la acestea într-o manieră coordonată. Trebuie să facem acest lucru împreună cu colegii noștri de partea cealaltă a Atlanticului. Dacă nu lucrăm împreună, uh, cursa în jos este cât se poate de pertinentă. Uh, în acest moment trăim într-un mediu în care toată lumea uh, dorește mai multe uh, legislație, mai multe reguli și nu întotdeauna lucrurile au stat așa. Nu putem evita riscul ca în câțiva ani această cursă în jos să fie din nou uh, pe masa noastră însă la presiunea industriei, care va veni cu cazurile sale pe masa noastră. Așadar, dacă facem acest lucru singur, cred că întâmpinăm un pericol foarte mare. De aceea trebuie să lucrăm împreună cu contrapărțile noastre pentru a evita toate riscurile posibile. Multilateralismul este grozav, investim mult în aceste comisii, avem uh, oameni în toate grupurile de lucru, în diversele uh, sectoare și foruri multilaterale, însă, în acest moment, partenerul principal în ceea ce privește serviciile financiare sunt Statele Unite și ei deschid drumul în ceea ce privește cooperarea în uh, zona multilaterală. Așadar, tot ceea ce facem în cooperare cu ei va fi un model de cooperare cu alte jurisdicții. Și cred că trebuie să nivelăm aceste relații, să punem accentul pe aceste relații speciale, pentru a transmite acest mesaj în cadrul G20. Al patrulea punct, TTIP, e bine, am înțeles că nu este o negociere comercială clasică. Este vorba despre un parteneriat uh, comercial și de investiții. Poate că am fost uh, dezorientați, însă noi înțelegem că este un parteneriat care depășește niște negocieri comerciale clasice. Iar uh, ceea ce a spus doamna Swinburne a fost că mm, autoritatea reglementară este aici pentru a rămâne. Nu. Reglementarea nu este uh, afectată de mandatul de negociere. Uh, anvizajează care sunt diferitele sectoare care pot fi uh, luate în considerare. Așadar, reglementarea prudențială va rămâne, însă ea trebuie încadrată într-un proces pentru a explica modul în care va fi implementată pe ambele părți ale Atlanticului. După cum spuneam înainte, este vorba despre proces și guvernanță. În ceea ce privește secretomania, într-adevăr, am publicat documentele noastre, am spus acest lucru și înainte. Noi uh, dăm dovadă de transparență și punem accentul pe aceasta. Noi considerăm că ne aflăm aflăm de aceeași parte a mesei atunci când discutăm, uh, discutăm cu partenerii noștri, cu contrapărțile și le spunem ceea ce dorim să obținem și puteți obține și dumneavoastră toate documentele pe care le-am publicat, ele se găsesc și pe uh, site-ul de internet. Credibilitatea procesului este foarte importantă în acest context. Și un comentariu personal, în final, uh, întotdeauna există riscul unei autoflagelări. Am un mare respect pentru colegiuitorul european. Cred că împreună am realizat o treabă foarte bună în ultimii cinci ani. Dumneavoastră, Parlamentul și Consiliul ați făcut o treabă grozavă. Sigur că anumite reguli sunt mai dure în Statele Unite, altele în Europa. Și nu doresc să mă angajez într-un uh, dialog cu contrapartea americană uh, prin care să arătăm că unii suntem mai buni ca alții. Nu, noi trebuie să dovedim că legile noastre, regulile funcționează împreună, că ele Uh, sunt armonizate. Președinte, mulțumesc, domnule Calvinio. Ați folosit timpul dublu și uh, restul uh, oratorilor. Pe aceștia rog să nu depășească timpul alocat. Îi dau acum cuvântul domnului profesor Chris Brummer, dacă ne aude. Domnule Brummer, sunteți alături de noi? Da, vă mulțumesc foarte mult. Cred că este foarte important să păstrăm conversația noastră concentrată pe întrebări precum procesul. Chestiuni la care poate răspunde atât Uniunea Europeană cât și Statele Unite. Vorbim despre rigoare, despre uh, agenții de creditare, reglementarea acestor anumite aspecte de reporting, uh, taxa pe tranzacții financiare. Ei bine, fie dacă sunt de acord sau nu cu toate acestea, cu siguranță Uniunea Europeană se dezvoltă în propria sa manieră și ea face anumiți pași în contextul uh, angajamentelor G20. Important nu este cine e mai puternic, cine e mai tare, cine e mai slab, ci aici este vorba despre proces. Și această chestiune a procesului este una care este importantă nu numai uh, datorită finalului, unde vom ajunge, ci este o chestiune și a deplasării. Cum ajungem acolo? Sigur că există un proces diplomatic care este în derulare și, de asemenea, nu numai în ultimul an, ci în ultimii 10-15 ani au existat mai multe situații în care uh, au existat dezacorduri între Uniunea Europeană și Statele Unite, care ar fi putut să ducă la concluzia uh, unor observatori uh, externi care să vorbească despre standarde diferite sau standarde mai înalte. Vorbim despre Canada sau alți parteneri. Ei bine, o parte a procesului folosea uh, regimul recunoașterii reciproce pentru a dovedi anumite um, aspecte și relații comerciale care um, erau desfășurate modul în care agențiile de eh, credit colaborează între Statele Unite și Uniunea Europeană și modul în care sunt ele privite, reglementarea acestora, eh, se bazează și pe memorandumul multilateral eh, de înțelegere a IASCO. Cred că toată lumea poate să spună că, iată, pornind de la acesta, am început un drum ascendent. Sigur că au existat și pași înapoi, însă uh, foarte importantă este abordarea pe care o avem important este cum ajungem la obiectivul pe care ne-l propunem, nu numai care este obiectivul. Și acest lucru este foarte important, pentru că chiar dacă au existat dezacorduri între Uniunea Europeană și Statele Unite și chiar dacă acestea ajung pe prima pagina a Financial Times mai multe săptămâni, ei bine, lucrurile uh, generează costuri. Costuri care sunt reprezentate de incertitudine, incertitudine din partea părților implicate, incertitudine de la nivel politic, părțile implicate, uh, de asemenea de la nivel industrial și de asemenea costuri care se exprimă în viteza cu care implementăm regimul nostru de reglementare. Cred că mulți aici poate că nu înțeleg întru totul gradul în care anumite personalități pot coordona acest uh, proces de reglementare și modul în care acesta se poate derula sau accelera în funcție de cum uh, acest proces evoluează și în funcție de cum uh, diplomația economică este desfășurată. Și de asemenea există costuri care se referă la procesele uh, în relație cu părțile terțe, dar care nu sunt uh, partea dezbaterii noastre de azi. Raportul la care s-a referit domnul Bowles s-a încheiat cu o notă care spune că lumea se schimbă nu numai Uniunea Europeană și Statele Unite înțeleg, dar și alții actori multilaterali. E bine, se schimbă în măsura în care Statele Unite și Uniunea Europeană, care reprezintă niște standarde maxime pentru toată lumea, care uh, reprezintă standarde de competențe și de resurse, fac acest lucru. Acest lucru generează o serie de oportunități pentru cei care nu au participat de a o lua pe o anumită cale. Și o parte a întrebării referitoare la arbitraj nu se referă numai la arbitrajul uh, transfrontalier, transatlantic, ci la resurse și la potențialul de arbitraj, fie că este vorba de Statele Unite sau Uniunea Europeană. Este o chestiune de eficiență a firmelor care operează în ambele jurisdicții. Este vorba despre capital care trebuie să fie accesat rapid și eficient. Trebuie să existe de asemenea și reguli care să prevină arbitrajul și de asemenea, dacă mă gândesc la acordul acesta din secolul 21, e bine, este o oportunitate pentru export. Nu numai export de bunuri, ci și de standarde de reglementare la nivel înalt. Președinte, mulțumesc, domnule Brummer. Îi dau uh, cuvântul domnului Filoponati 5 minute. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Bun, multe întrebări aici uh, au, sunt adresate celor implicați în negocieri, deci nu sunt pentru mine, dar uh, m-a frapat ce a spus domnul Skinner la sfârșit. A spus că avem probleme globale și nu trebuie să căutăm soluții locale. Sunt uh, total de acord. E exact esența mesajului pe care am încercat să-l transmit eu când am spus că avem nevoie de o abordare multilaterală la, față de această problemă și exact asta este uh, chestiunea uh, principală. Îmi pare rău, dar un tratat bilateral, prin definiție, prin construcția sa, e o soluție locală. Și dacă puneți asta în context, știu că serviciile financiare în lume între UE uh, și SUA reprezintă cam 50% din uh, uh, toate cele de pe plan mondial, dar acum 10 ani PIB-ul SUA și UE era 60% din lume, astăzi este sub 45% și în 2050 va fi 25%. Îmi pare rău nu este o soluție globală, dacă vedem lucrurile în perspectivă. Lumea e mult mai mare. Știm că, iată, China, Japonia, Brazilia, de exemplu, ă, sunt preocupate că nu sunt incluse în acest proces. Știm că, de exemplu, Japonia recent s-a plâns ă, în legătură cu faptul că uh, atunci când au început procesul de reglementare, li s-a spus, păi uitați, noi deja avem lucrurile astea și dumneavoastră ați venit prea târziu. Dacă vorbești cu cei care se ocupă de uh, reglementarea financiară multilaterală, ei îți vor spune că nu uh, pot fi întreprinse uh, acțiuni. Coordonarea internațională e importantă, evaluările, însă Până la urmă, totul se reduce la o abordare publică acestor chestiuni uh, și nu o delegare uh, spre o abordare comercială. Un acord de liber schimb e ceva diferit. Nu spun că n-ar trebui făcut, însă uh, întreb să lăsăm lucrurile doar la nivelul unui acord de liber schimb, nu prea cred. Am auzit câteva lucruri la care aș dori să răspund, totuși în legătură cu răspândirea uh, unor teme și așa mai departe. Dar haideți să ne întoarcem la fapte. Informații de care dispunem uh, corespund mandatului pe care îl vedem. Aud multe intenții, declarații de intenție că nu vă îngrijorați, uh, mm, calitatea nu va diminua, însă mandatul spune că obiectivul este liberalizarea maximă și că regulile vor fi obligatorii. Mi-ar plăcea uh, nu am interesul să am dreptate, mi-ar plăcea să nu am dreptate. Dar vă rog să-mi demonstrați faptul că dacă leg mandatul de lucrurile pe care le văd, asta nu va duce la o, o scădere a calității. Nu, vă spun, nu doresc să am dreptate, dar vreau să-mi dovediți că nu am. Mulțumesc. Da, mulțumesc acum domnul Bauz. Trei minute, vă rog. O să încerc să uh, respect cele trei minute. Bun. Deci care e rostul unui TTIP fără servicii financiare? Păi nu are rost. Parlamentul ar trebui să respingă orice astfel de tratat fără servicii financiare. Domnul Lambert a întrebat uh, care e proba că nu se va renunța la cele mai înalte standarde. Păi și Parlamentul a fost acuzat de asta în legătură cu Basel 3. Totuși, uh, au luat decizii foarte bune, din care a avut uh, de beneficiat uh, chiar uh, Basel și regulile sale, datorită lucrurilor făcute de această comisie a dumneavoastră. Deci, în legătură cu un impact asupra economiei reale, uh, a fost o soluție mai bună decât Basel și vom putea continua astfel, sper eu. Domnul Giegold nu știu dacă v-ați întâlnit cu autoritățile monetare din Singapore, dar sunt uh, unele care au impus niște standarde foarte înalte. Nu știu dacă există vreun produs care să vină din Singapore și care să cauzeze vreo problemă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bowles. Mulțumesc că apreciem că ați folosit mai puțin de 3 minute. Acum domnul Lanu. Mulțumesc ca să răspund la cea mai frecventă întrebare, care sunt probele că nu se pierde calitatea, cred că ar fi imposibil să ne imaginăm că în, în viitorii ani, într-un context post-criză, nu se vor aplica standarde uh, constrângătoare și uh, realitatea e chiar uh, opusă celor afirmate. De exemplu, Elveția are standarde mai înalte decât SUA. Deci standardele vor fi de o calitate din ce în ce mai ridicată. Nu cred că există vreun pericol, dar din cauza acestor experiențe post-criză cu autoritățile de reglementare. Dar sunt de acord cu ce cred eu că a spus uh, corect domnul Lambert. Aș spune că trezoreria SUA a insistat asupra testelor de rezistență și UE a făcut asta în 2010. Am dat exemple. Iată, avem dovezi, avem referințe uh, concrete și dacă consultăm uh, website-urile, dacă doriți uh, probe concrete în legătură cu impactul serviciilor financiare, există un studiu al Comisiei elaborat de CPR. De exemple știu și eu, exemple în legătură cu sectorul fondurilor de investiții știu că în Europa piața e foarte fragmentată, ar putea exista mai multă competiție, într-adevăr, asta ar fi spre beneficiul consumatorilor. În al doilea rând, ce am putea exclude a fost o altă întrebare. Cred că e dificil de răspuns. Am putea exclude anumite elemente asigurările ar fi un răspuns uh, care e cel mai la îndemână, pentru că nu avem o piață comună, o, pia- o unică piață a lor. Bun, și aici ar trebui să existe mai multă deschidere. Alte servicii financiare pentru consumator ar putea fi alt uh, răspuns. Dar iată că există o acțiune împotriva Visa dacă excludem asta, lucrurile ar deveni mai dificile. Deci e dificil să spunem exact ce putem exclude. Dar în ce privește standardele contabile, da, asta e un exemplu probabil foarte bun. Dacă încep să exclud serviciile financiare, probabil e dificil să răspundem dacă ne suntem întrebați de ce n-am exclus și aceste standarde contabile care se, se discută între SUA și UE de bine de 10 ani încoace. Uh, dacă le includem, atunci uh, înseamnă că e clar că nu putem renunța la serviciile financiare. În legătură cu transparența, a sublinia că acest proces TTIP a fost mult mai transparent decât orice alte negocieri comerciale din trecut, de exemplu Corea 1 sau SITA 1 sau Singapore doar la sfârșit a fost o anumită transparență. Dacă citești uh, website-ul comisiei și faci o comparație, vezi că acum este mult mai multă transparență. Sigur, sunt multe grupuri de interese, organizații, think tank-uri. Dar cred că asta e datorită tratatului de Lisabona. Deci avem mai multă transparență în ceea ce se întâmplă în negocierile comerciale, așa cum nu s-a mai întâmplat până acum. Încă ceva în final în legătură cu caracterul bilateral versus multilateral, răspundând poate și la, la, la alte afirmații de aici, la serviciile financiare, cadrul pentru negocieri multilaterale este foarte slab din cauza caracterului prudențial și în perioada de criză contextul multilateral și mecanismul de soluționare a disputelor multilateral nu a fost folosit deloc. Deci, nu cred că există o contradicție și, din potrivă, uh, cele două au un caracter complementar. Și dacă serviciile financiare sunt incluse, cred că este un proces care, uh, din, de pe urma căruia toată lumea va avea de beneficiat. Mulțumesc, domnule Lanu. Sunt de acord cu dumneavoastră în legătură cu transparența, deși n-a sosit uh, timpul concluziilor. Uh, acum dau cuvântul domnului Monahan în legătură video și domnului Payne. Uh, v-aș uh, ruga să utilizați 3 până la 5 minute împreună. Vă rog. We, we, we will be very quick. We'll be very quick. Um, firstly, um, it's... Da, foarte pe scurt. În primul rând, pentru a răspunde unor întrebări, este foarte clar că nu este vorba de convergență. Nu despre asta este vorba în uh, propunere, este vorba de un proces și având în vedere diferențele între sistemele financiare, convergența nu este ceva ce se va putea obține, sincer vorbind. Propunerea este una pentru un proces și acest lucru este important. În al doilea rând, cred că este foarte important să spunem că uh, unii dintre uh, factorii de decizie uh, din Statele Unite uh, nu ar fi de acord cu faptul că neincluderea ar însemna scăderea uh, standardelor. Uh, există um, și susținători ai standardelor ridicate în, um, în domeniul instituțiilor financiare. unul dintre, acest, uh, unul dintre acești guvernatori chiar dorește să uh, sprijine aceste reglementări. E, un, într-o propunere este vorba de o consultare uh, reciprocă înainte de adoptarea unor măsuri financiare care ar urma să afecteze furnizarea de servicii financiare între state, Statele Unite și Uniunea Europeană și pentru a evita încălcarea jurisdicției celelalte părți. Dacă împărțim în doi această propunere, eu cred că consultarea reciprocă este ceva ce poate fi obținut, însă a, do al doi a doua parte nu este ușor de obținut, mai ales dacă ne gândim la cum defină, definim afectează sau nu afectează uh, piața mm, cealaltă. Este foarte clar că uh, legiuitorul uh, american uh, nu consideră că modul în care scriu ei regulile afectează um, reglementările sau piețele din alte părți. Nu vor să renunțe la acest, la acest drept. Da, două puncte. Mulțumesc în primul rând pentru întrebări. În primul rând, în ceea ce privește caracterul cuprinzător al, al acordului, sau mai mult sau mai puțin cuprinzător, eu cred că Statele Unite și Uniunea Europeană ar trebui să caută un acord, pentru că ar, fi, ar exista elemente pozitive pentru ambele economii. Și o parte din negociere ar fi exact asta, unde se pot obține astfel de rezultate și unde nu. Cred că ar fi uh, un mod rezonabil de a percepe lucrurile. Am văzut uh, um, comentarii precum uh, oferta Statelor Unite nu este atât de puternică aici, oferta Uniunii Europene nu este suficient de puternică, dar până la urmă binele este inamicul perfect, perfecțiunea este inamicul binelui. Cred că uh, s-ar putea găsi un compromis foarte bun prin uh, insistarea asupra acestei părți care se referă la consultare. Și apoi referitor la uh, această întrebare, care ar fi sensul TTIP dacă nu ar fi incluse serviciile financiare? Dar uh, agricultura, sectorul automobilistic, uh, substanțele chimice, servicii juridice, domeniul farmaceutic. Toate acestea au un volum mare de schimb de bunuri și servicii la nivel transatlantic. Și cred că există un potențial de mari câștiguri de ambele părți, uh, pur și simplu prin reducerea tarifelor uh, vamale. Bineînțeles, am spera ca, economiile, ca beneficiile economice să meargă mai departe de asta. Însă am calculat că ar fi vorba de 10 miliarde numai dacă eliminăm uh, barierele tarifare de ambele părți. Însă, chiar și numai, deci, chiar și numai făcând asta, se pot, câștigurile sunt foarte mari de ambele părți. Vă mulțumesc foarte mult uh, amândurora și acum am să dau cuvântul uh, președintelui uh, Comisiei pentru Comisiei INTA uh, mi se pare ciudat să îi acord cuvântul pentru că de obicei este invers. Dar Vital, ai cuvântul. Mulțumesc, Pablo, pentru invitație. Îmi cer scuze, dar uh, dar nu am văzut că trebuia să interveniți. Da, um, lui Carol și mm, mm, Nadiei. Sunt de acord, Carol, că mm, Europa este veriga slabă în acest domeniu, însă ce vă face să credeți că TTIP uh, ne va transforma din uh, cel care este ultimul uh, într-un lider? Vă mulțumesc foarte mult! Da, pot să răspund, da, nu, ve, nu vor participa, vor spune, voi faceți întâi asta și apoi discutăm. Domnul profesor Moreira. Bună ziua tuturor, este o plăcere să fiu alături de dumneavoastră. Eu nu sunt aici ca președinte al Comisiei INTA, ci ca raportor pentru acest acord. Sunt raportorul Parlamentului la INTA pentru Uh, relațiile, de, relațiile comerciale și de investiții între Uniunea Europeană și Statele Unite. Este una din patru inițiative ale Parlamentului European referitoare la TTIP în această săptămână. Eu voi participa la toate dintre ele. Uh, unele vor fi publice, unul dintre ele unul dintre ele va avea loc doar în câteva ore și pot să vă, pot să vă țin la curent referitor la ultimele evoluții. Două lucruri s-au întâmplat. În primul rând, ă, este foarte clar că acest acord este de o importanță fără precedent. În al doilea rând, consider că a, a fost o mișcare corectă din partea Parlamentului uh, Uh, să se adreseze și altor comisii care uh, au o miză în acest acord pentru a participa la această dezbatere, pentru a numi uh, raportori de aviz pe acest acord. Și ascultând această dezbatere mi-am dat seama că a fost un bun pas înainte. Eu am venit aici ca să ascult și să învăț, însă dați-mi voie să vă amintesc că nu din întâmplare am ales acest titlu pentru acest acord. Ar putea fi un acord de liber schimb uh, transatlantic, nord-atlantic. Dar nu este. Este vorba de uh, comerț, investiții și uh, este vorba de un parteneriat. Și are ambiții fără precedent. În al doilea rând, nu este vorba numai de acces la piață, bariere tarifare și netarifare. Este vorba de a încerca să abordăm diferențele de reglementare care de multe ori um, costă și pot costa uneori mai mult decât barierele tarifare. De aceea consider că a fost uh, corect ca Comisia, Consiliul și acest Parlament să definească un domeniu de aplicare foarte extins pentru aceste negocieri. Dați-mi voie să vă amintesc că noi am adoptat o rapoarte pe acest acord. Unul înainte ca Comisia să înceapă negocierile și când a, încep, când a cerut un mandat, și al doilea după uh, ce s-a când moment, în momentul în care mandatul aștepta să fie aprobat de către Consiliu. Și Parlamentul a exprimat foarte clar faptul că se dorește uh, introducerea în acest acord uh, a serviciilor financiare. A fost inclus în acest acord și foarte clar Parlamentul a susținut asta. Deci, uh, da, cu excepția situației în care există argumente foarte puternice pentru excluderea serviciilor financiare, mandatul oferit le include printr-un mandat foarte puternic oferit de Parlament. Până acum nu am văzut niciun motiv convingător care să mă facă să mă răzgândesc față de, de acest lucru, să-mi schimb poziția. Să vă spun foarte clar, pentru mine ar fi de neconceput ca dacă vrei să creezi o piață transatlantică și cea mai ambițioasă zonă de liber schimb creată vreodată, să începem să, prin a exclude din negocieri ceva ce stă la baza economiilor noastre și ce este baza uh, legăturilor dintre cele două economii. Cum am putea să explicăm acest uh, lucru uh, spunând că da, vrem să creăm cel, să încheiem acordul cel mai ambițios care a existat vreodată, dar începe prin a exclude uh, un element care stă la baza oricărui parteneriat de comerț și investiții. Deci, consider că nu există motive pentru care o încercare de a crea un cadru ar însemna vreo încercare de a reduce protecția uh, asigurată deja în domeniul serviciilor financiare. Însă ceea ce văd este că dacă nu avem o abordare comună, un cadru comun, în momentul în care criza se va fi terminat, comportamentul obișnuit uh, se va întoarce și va încerca să reintre în sistemele de reglementare. Și asta va însemna scăderea standardelor. Bineînțeles că vor, este un, element, un aspect global, dar dacă ajungem într-un for global cu abordare comună, acest lucru va fi mult mai puternic decât dacă vom fi izolați cu abordări diferite uh, fără să putem uh, să cădem de acord asupra unor uh, lucruri pe care am putea apoi să le impunem în arena globală. Asta ne-ar crește capacitatea de a influența uh, nivelul global și posibil, am putea să ne exportăm standardele noastre ridicate. Acestea fiind spuse, cred că ar trebui să continuăm să dezbatem, să facem schimb de opinii, însă până acum, în calitate de raportor pe acest acord, nu sunt convins că am greșit să insistăm și cred că serviciile financiare trebuie să fie incluse în TTIP. Un ultim element referitor la transparență. Dați-mi voie să spun foarte clar. Am participat la negocierea tuturor acordurilor comerciale în ultimii cinci ani, după tratatul de la Lisabona și toate dintre acestea sunt moștenirea uh, Europei globale. O agendă stabilită de Uniunea Europeană. Niciodată nu am avut negocieri atât de deschise și de transparente. Este vorba de negocierile cele mai puțin secretoase pe care le-am avut vreodată. Niciodată nu am avut un acces atât de extins, nu numai la uh, documentele de luare de poziție ale Uniunii Europene, ci și în ceea ce privește acest Parlament, la fiecare document de negociere al Uniunii. Fiecare liniuță, uh, excepția fiind, bineînțeles, uh, poziția de negociere a Statelor Unite pentru că nu au permis Comisiei să partajeze docu aceste documente cu Consiliul și cu Parlamentul, însă am primit informații referitoare la conținutul acesteia. Deci nu putem spune că ducem lipsă de informații, însă aceste documente care cele mai multe dintre ele ar trebui să fie confidențiale, majoritatea dintre ele uh, au ajuns totuși să fie publicate prin scurgeri de informații. Deci, clar, dispunem de mai multe informații. Deci să fim serioși în ceea ce privește uh, transparența. Bineînțeles că nu putem să începem negocieri uh, publice și să transmitem pe internet tot ce discutăm. Nu acesta este obiectivul unor obiective comerciale. Obiectivul unor negocieri comerciale. Însă Trebuie să vă spun că este primul acord în care, la care Parlamentul poate spune că depășește, că, că are acces, mă scuzați, la toate documentele și că nu are niciun motiv să se plângă. Documentele care au fost făcute publice sunt uh, cât se poate de numeroase, iar dezbaterea din Parlament, nivelul de conștientizare, nivelul de cunoaștere al acestei dezbateri, ne arată că nu lipsa de, infor- de informații ne împiedică să dezbatem. Deci salut uh, inițiativa Comisiei Econ. Sper că nu este ultimul eveniment pe care le organizați în ceea ce privește TTIP și în calitate de raportor pentru acest acord. Uh, mă bucur de viitoarea noastră cooperare cu Comisia, cu comisia dumneavoastră, dar și cu toate celelalte comisii pentru a participa la acest obiectiv comun al Uniunii Europene și anume de a avea uh, un uh, spațiu de liber schimb transatlantic. Mulțumesc, domnule profesor Morera. Profesor Moreira. Permiteți-mi să închei cu câteva observații. Cred că domnul profesor Moreira a spus aproape totul și sunt de acord cu el în ceea ce privește transparența. Cred că este într-adevăr ceva ce trebuie subliniat. Este un acord cheie din multe puncte de vedere, creștere și locuri de muncă, finanțe și stabilitate și așa mai departe. Însă ceea ce este și mai important este momentul uh, în care uh, vom avea acest acord. Cred că este acum sau niciodată. Uh, dacă considerăm că acum este 2015 uh, ca dată de încheiere a negocierilor, cred că, uh, înțelept și ambițioși cum suntem, vom putea să obținem acest acord. Suntem ambițioși și cu cât suntem mai ambițioși, cu atât mai mare va fi influența noastră la nivel mondial, ceea ce înseamnă că vom fi capabili să îmbunătățim uh, convergența de reglementare la nivel mondial, sau cel puțin să exercităm influența asupra acesteia. Am ascultat de multe ori uh, că acest uh, acord, acest parteneriat nu este, este despre reglementare, despre procese, despre recunoaștere și nu despre tarife. De asemenea, serviciile financiare sunt în strânsă legătură cu acesta. Cred că serviciile financiare trebuie să fie incluse. Cred că cu toții suntem de acord cu acest lucru. Mandatul oferit Comisiei include uh, serviciile financiare. Acest Parlament, așa cum a spus și profesorul Moreira, a declarat că se poate declara că serviciile financiare trebuie să fie incluse. Și cred că nu trebuie să fie îngrijorări. Cred că ambele părți uh, transatlantice, sunt de acord că parteneriatul acesta nu duce la uh, retrocedarea, respectiv la scăderea în importanță a nimic. Includerea uh, serviciilor financiare este importantă și nu cred că trebuie să ne gândim la vreun downgrade posibil al uh, vreunei reguli. Și voi încheia spunând uh, Uh, ceea ce a spus și uh, Peter Skinner cu privire la uh, problemele globale. Problemele globale necesită rezolvări globale, nu răspunsuri locale. Cred că trebuie să ne amintim cu toții acest lucru și sper că, mm, cu cât mai rapid, vom auzi vești bune referitoare la negocieri și anume că acestea vor fi început și cu privire la serviciile financiare. Mulțumesc tuturor participanților, mulțumesc și profesorului Moreira. Și acum uh, așteptăm câteva minute, pentru că la 5 și un sfert vom începe următorul uh, punct de pe ordinea de zi, un schimb de opinii cu comisarul uh, Barnier, care mi-e teamă că nu a sosit încă.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 So, thank you very much indeed uh, to all for being here. Mulțumesc foarte mult. Uh, trecem la următorul punct de pe de zi, punctul 16. Este vorba despre schimbul de opinii cu domnul uh, Michel Barnier, comisar pentru piața internă și servicii. Ultimul schimb de opinii cu domnul comisar Barnier a avut loc pe 16 septembrie 2014, 2013 și cred că acesta va fi ultimul din acest mandat. Am onoarea să îi dau cuvântul comisarului Barnier, însă sunt convins că va, fi, uh, că va juca un rol cheie în continuare uh, în contextul uh, viitor al Europei. Domnule comisar, aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Euh, mesdames, messieurs les députés. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor europarlamentari, dragi colegi, îmi pare, îmi face mare plăcere să ne reîntâlnim aici. Nu știu dacă va fi ultima ocazie a unui dialog cu comisia dumneavoastră, dar oricum, până la capătul uh, mandatului nostru vom rămâne, voi rămâne disponibil și chiar dincolo voi fi fericit să ne putem reîntâlni pe durata care mi-a mai rămas uh, din mandatul meu până luna octombrie și vom mai avea de lucru până atunci împreună cu comisia noastră. Uh, am repetat ce am spus chiar aici, poate chiar în această sală, cred, uh, pe 13 ianuarie 2010, deci uh, acum aproape puțin mai mult de patru ani, cu ocazia audierii mele, înainte de a începe mandatul de comisar, însărcinat cu serviciile și piața internă, E important pentru mine și sigur și pentru domnile voastre să putem verifica la intervale regulate și sigur la capătul unui mandat dacă ceea ce am făcut noi corespunde cu spusele noastre de la început. Și spun că ceea ce am făcut noi împreună, că nu pretind, sigur că eu sunt singurul actor de pe această agendă, cu această nouă arhitectură de reglementare financiară pe care, uh, cu care le eram dator cetățenilor și contribuabililor după criză. Și cred că esențialul angajamentelor mele asumate chiar aici la începutul mandatului meu a fost realizat. Chiar dacă trebuie să spun că trebuie să rămânem uh, foarte activ și vigilenți în legătură cu punerea în aplicare și rigoarea măsurilor uh, luate, dar voi reveni asupra acestui subiect, uh, că mai rămân încă niște texte importante. Aș poate mi-e gândit să spun după patru ani, uh, dar nu știu dacă pot afirma că nu, vor mai, nu, se, va, nu se, mă scuzați, vor mai produce crize. Nu pot spune asta. Ceea ce pot spune e că dacă vom fi confruntați cu noi crize, vom avea o capacitate de, antici, de a le anticipa mai bune decât până acum și avem instrumente mai bune pentru a gestiona, și vorbesc atât de autoritățile publice cât și de întreprinderile private, deci să putem uh, face față crizelor viitoare. Însă vă recomand să ne păstrăm vigilența atât pentru a pune în aplicare ultimele texte pe care le aveți pe masa de lucru, să fim vigilenți, pentru că în piețele financiare uh, avem de-a face cu actori uh, cu o mare inteligență și capacitate de imaginație și mă gândesc ce s-a întâmplat cu benchmark-urile, dar putem găsi și alte motive. Dar și pentru că avem eh, de a face cu o, o cu un context uh, complex și inedit o cre- și trebuie să fim atenți la asta, deși revine creșterea, creșterea e slabă și piața interbancară încă nu e complet restabilită, multe lichidități uh, în domeniul datoriilor și în același timp riscuri globale care pot proveni din exteriorul Europei și care pot uh, afecta redresarea economică. Din toate aceste motive, cred că trebuie să rămânem vigilenți uh, și să mergem până la capătul textelor noastre, aplicându-le cât mai rapid posibil. Aici, în introducere, aș dori să vă vorbesc uh, franc în legătură cu um, proiectele care țin de munca noastră și proiecte care trebuie încheiate în săptămânile următoare. Mai sunt și alte texte pe agenda. Eh, dar nu atât de urgente, ținând cont de termene și de eh, sfârșitul mandatului eh, domnilor voastre. Sunt trei texte care trebuie încheiate. Dacă legiuitorii și colegiuitorii vor da dovadă de voința politică suficientă. E vorba de mecanismul unic de rezoluție, accesul la contul bancar de bază și informația către persoanele fizice privitoare la produsele de interven de intervenție. Așa numit uh, package-uri, pachete. Vreau să cunoașteți bine aceste uh, dosare, Uniunea Bancară, apoi în ce privește Uniunea Bancară, trebuie să găsim un acord pe al doilea pilon. Dacă nu, întreaga Uniune Bancară va deveni mult mai fragilă E clar că nu putem avea un sistem bancar european cum ne dorim, cu supravegherea și o rezoluție în același timp care să rămână la nivel interstate. Deci am propus un sistem și un mecanism european de rezoluție care să însoțească mecanismul european de supraveghere. Eu cred că dispunem de suficiente elemente ca să ajungem la un acord echilibrat mai ales în cursul acestui ultim trialog foarte important care va avea loc mâine și telegrafic voi trece în revistă acum în mod public punctele care mai rămân de rezolvat în legătură cu rolul instituțiilor europene. Sunt de acord cu opinia Parlamentului care spune că soluția actuală e prea complexă și rolul Consiliului e prea important, ținând cont de uh, importanța plenare uh, în guvernanța Consiliului. Care, cred că Consiliul European trebuie să aibă un rol limitat la un drept de veto la propunerea Comisiei doar în două cazuri. Atunci când Consiliul consideră că dispozitivul de rezoluție propus de board de Consiliul de Administrație nu este în interes public și, într-un al doilea caz, atunci când Comisia sugerează să se utilizeze o sumă mai mare din fond decât, eh, cel, decât cea propusă de board. Și atunci, sigur, există o intervenție a creditelor naționale eh, care capătă mai multă importanță în ceea ce privește guvernanța. Consiliul de Administrație cred că dispozitivul trebuie să asigure o luare de decizii rapidă și eficientă și un, o egalitate ă, de, între toate cazurile de rezoluție. Cred că rolul plenarei de aceea trebuie să fie limitat la ridicarea pragurilor care îi activează competența. În ce privește finanțarea mecanismului, e esențial să avem un fond de rezoluție unic, dar și credibil, care să aibă acces încă din prima zi la resurse suficiente. Deci susțin propunerea președinției să uh, accelerăm redactarea sau, sau să apropiem cât mai mult uh, redactarea articolului 69 a regulamentului de textul Parlamentului. E vorba de a exista în regulament o obligație pentru board de a dota fondul de, cu finanțele necesare. Doamne și domnilor, cunoașteți care e poziția mea? Știți că eu cred în, se, în simțul răspunderii uh, al colegiuitorilor și sper că uh, cu aceste două elemente împreună mâine putem ajunge la un compromis dinamic și credibil în legătură cu mecanismul european, chiar dacă lucrurile se vor face cu această mutualizare, reciprocizare, în mod progresiv, treptat. Cel de-al doilea subiect, uh, cel de-al doilea dosar care trebuie finalizat e uh, capitolul legat de consumatori. Mai ales Bun, stadiul stadiul încă este cel al trialogurilor, dar vorbesc de textul referitor la KIDIP, raportare pe Ervan Beres și contul bancar de bază, raportor Iurgen Clute. În ce privește KIDIP, chiar dacă s-a ajuns la un acord în punctele principale, cum ar fi investițiile legate de produsele de asigurare, formatul documentului de informare sau puterea de intervenție a EOPA, sunt, cred că chestiunile care au rămas încă nerezolvate uh, pot fi soluționate la ultimul uh, trialog, dacă se va da dovadă de bunăvoință. Dar un acord, posibil, uh, un acord politic, mă scuzați, e posibil doar dacă toată lumea are atitudine deschisă, atât Consiliul ce privește produsele legate de pensii, cât și Parlamentul când e vorba de eticheta legată de complexitate suntem foarte apropiați de acord uh, la o directivă la care țin foarte mult. E vorba de o inițiativă cetățenească concretă, e vorba de contul de plăți de bază. Sper că poi mâine vom avea un trialog hotărător, dar doresc să subliniez că condiția pusă de unii uh, față de deschiderea unui cont în bancă, uh, în sensul că consumatorul ar trebui să dovedească că există o legătură între el și statul membru unde își efectuează cererea, intră în contradicție, cred, după ce m-am consultat cu serviciile mele juridice, este în contradicție cu principiul liberei circulații, pentru că orice consumator care dorește să deschidă un cont bancar de bază, doar pentru a putea profita de libertățile și avantajele de care poate dispune, trebuie să o poată, facă, să, să, să poată face, însă dacă deschiderea acestui cont e abuziv, banca este abuzivă, deci banca va avea dreptul să refuze. Și mulțumesc Parlamentul că susține comisia aici. Consiliul a adăugat o clauză care permite statele membre care deja au uh, stabilit măsuri naționale nelegislative să se considere ca fiind în conformitate cu exigențele directivei. O astfel de clauză, comentariul meu spune că o astfel de clauză nu este compatibilă cu textul. Nu putem transpune o directivă printr-o măsură națională care ar fi neconstrângătoare din punct de vedere juridic. Uh, mulțumesc și aici Parlamentului pentru că a dat dovadă de înțelegere. Cred că este un text foarte important pentru cetățeni. E vorba de 9 milioane de europeni uh, care nu au putut să beneficieze de un cont bancar, deci care nu sunt inserați în societate. Bun, uh, ăsta ar fi primul șantier, ca să spun așa, deci dosarele care trebuie închise rapid. În al doilea set e vorba de texte care, realist vorbind, nu sunt realizabile imediat uh, înainte de alegerile europarlamentare. E vorba de pachetul antispălare de bani, raportor uh, domnul Carins și doamna Cleva Checus uh, se va vota, mă rog, s-a dat în plenară, sper că la fel se va întâmpla cu uh, sesiunea din aprilie în legătură cu pachetul lege privitor la plăți, cu revizuirea directivei servicii de plăți, raportorul Diogo Feio și regulamentul privitor la uh, comisioanele multilaterale de interschimb, raportor Pablo Salba. Cred că textele acestea vor putea fi finalizate înainte de sfârșitul anului în curs. Bun, sunt alte dosare care nu pot fi încheiate în această legislatură, dar nici să facă obiectul unui acord în plenară. Uh, e regretabil, dar așa stau lucrurile. E vorba de uh, probleme importante pe care v-am făcut-o în legătură cu benchmark, indici de referință Înțeleg decizia Comisiei noastre să amâne votul până la următoarea legislatură, că n-a existat consensul între grupurile politice pentru a face acum, pentru a trimite un mesaj clar în legătură cu acest subiect, înainte de sfârșitul acestei legislaturi, dar uh, mențin părerea aici că o, o seră de aplicare extinsă, conform principiilor IOSCO, e esențială ca să asigurăm soliditatea și fiabilitatea și continuitatea indicilor de referință în Uniunea Europeană, precum și securitatea juridică a administratorilor și a contribuabililor acestora. Sunt conștient că propunerea este urgentă și vă stau la dispoziție ca împreună cu Parlamentul și Consiliul să încercăm să ajungem la un text ambițios. Chestiunea domeniului de aplicare este una cheie Notez că riscuri similare uh, cu cele ale Libor au fost identificate și în alți indici, de exemplu pentru materiile prime. În ce privește fondurile monetare, raportor Said El regret și aici că au existat anumite diferențe de opinii privitoare la acel tampon de capital care se va aplica la CNAV, Uh, și astfel s-a ajuns la un blocaj, dar pe fond uh, cred în continuare că propunerea noastră este echilibrată, uh, doresc să favorizez un compromis și astfel sunt gata să accept amendamentele depuse de domnul Gozes în legătură cu punerea în aplicare ă, treptată a acestui tampon de capital cu 5 ani în loc de 3 ani și în legătură cu clauza de reexaminare la jumătatea parcursului, deci după 3 ani. În încheiere mă voi referi la actualitate, e vorba de punerea în aplicare a măsurilor de nivel 2, ă, Capital Requirement 4, deci cerințele de capital 4. Ă, punerea în aplicare a CRD 4 consolidează și mai mult sectorul financiar european, Uh, menține finanțarea economiei reale în același timp. Am lucrat împreună uh, pentru calibrarea acestui text fundamental, piața de temelie a agendei noastre de reglementare, aplicabil acum de la 1 ianuarie 2014. Toate statele membre sunt angajate activ în transpunerea, uh, în punerea în aplicare a directivei, deși doar două la ora actuală au făcut această transpunere uh, efectiv, pentru că, mm, bun, noi am fixat un termen scurt uh, de șase luni, foarte exigent, în majoritatea statelor membre, conform informațiilor de care dispun, sunt în măsură să facă această transpunere a noilor norme înaintea verii mm, supraveghez situația și la următoarea reuniune a Consiliului Ecofin, uh, informal, la care voi participa la Atena, voi uh, informa miniștrii în legătură cu situația. În paralel, uh, Comisia a finalizat o primă serie de norme tehnice constrângătoare elaborate de ABE. E o etapă importantă pentru a garanta că dispozițiile directivei CRD4 vor fi aplicate în mod coerent și omogen în toate statele Uniunii doamnelor și domnilor deputați, normele tehnice de reglementare, așa numitele RTS, aprobate de către Comisie, sunt, cred eu, coerente din punct de vedere juridic, sunt echilibrate și conforme mandatului CRD4. Proiectele prezentate de uh, ABE sunt solide și nu au fost modificate de către Comisie. Serviciile mele au informat Parlamentul pe cât posibil și și-au arătat uh, disponibilitatea pentru că au venit aici să prezinte uh, propunerile RTS și să dezbată, uh, să le dezbată la ultima reuniune a coordonatorilor. Insist asupra unui punct. Știu că timpul e prea scurt, ați dorit mai mult timp. Chiar eu am îndemnat ABE să lucreze mai repede, ar mai fi fost nevoie poate de două, trei luni față de termenele normale am transmis foarte rapid și în termenele corespunzătoare informațiile eh, de care dispuneam în legătură cu aceste standarde tehnice de reglementare. Sper să putem acționa rapid acum. Rămân, sigur, cu colaboratorii mei la dispoziția noastră pentru orice explicație eh, de care ne aveți nevoie, eh, din moment ce respectăm cu toții ceea ce avem în nivelul 1 pe fond, Eh, ABE și Comisia sunt ținute de textul de nivel 1 și nu cred din putere juridică e posibil să extindem sau să reducem domeniul de aplicare al CRD4 acum eh, peste noapte. Pe durata procedurii de adoptare a standardelor eh, RTS, Comisia a, a fost foarte atentă ca textul de nivel 2 să respecte în întregime mandatul și sfera de aplicare a textului de nivel 1 mai ales la, în ce privește subiectul foarte sensibil al remunerației. Normele tehnice permit identificarea clară a persoanelor care sunt vizate efectiv de noile reguli ale UE privitoare la bonusuri, ceea ce este indispensabil dacă vrem să evităm eludarea acestor reguli. Eh, motiv pentru care, sigur, sunt vă stau la dispoziție pentru orice fel de explicație, dar aș dori să vă pronunțați pozitiv în legătură cu aceste propuneri legate de RTS și să putem publica eh, regulamentul foarte rapid ca să obligăm băncile să aplice cât mai repede posibil eh, regulile. Nu cred că avem vreun motiv să le facem vreun cadou, mă refer la bănci. Apoi, în încheiere, dacă îmi permite, domnule președinte, câteva cuvinte în legătură cu uh, viitorul. Cu ce se va confrunta comisia dumneavoastră după aceea? V-am spus încă de la început, uh, există un subiect care cred eu că e foarte important. Pentru mine a fost ultima piesă a arhitecturii, e cheia de boltă, e vorba de reforma structurală a băncilor. Am ales să vă prezint după ce am făcut tot restul cu textele orizontale ca să vedem dacă acest text era, dacă acest text era suficient. Bun, cred că aceste texte pot fi suficiente pentru majoritatea băncilor, dar nu sunt suficiente pentru cele 30 uh, cele mai mari bănci europene. E o reformă structurală ambițioasă Uh, vine ca o continuare a raportului Licanen, care este acum pe masa noastră de lucru pentru băncile acestea prea mari ca să dea faliment, cum se spune, sau prea mari ca să fie salvate cu bani publici. Am auzit că s-au exprimat multe critici, nu numai uh, laude, critici în țara mea, în Franța, pe care nu le-am înțeles întotdeauna. Fiecare trebuie să-și asume răspunderea. Uh, Eh, am elaborat foarte atent această propunere. Eu am încercat să găsesc echilibrul între stabilitatea financiară și crearea celor mai bune condiții pentru acordarea de credite pentru economia reală. Eh, în acest text mm, mi-am pus aceeași întrebare și nu doar pentru acest text cu reforma structurală a băncilor, ci toate celelalte texte. Uh, chestiunea era de a găsi punctul de întâlnire, echilibrul între condițiile pentru stabilitate, transparență, responsabilitate a piețelor financiare și, pe de altă parte, costul acestor măsuri sau constrângerile impuse de ele, mai ales în ce privește finanțarea economiei. Și, cinstit vorbind, cu toate echipele mele care au fost, au făcut o muncă formidabilă și cu concursul dumneavoastră, cu sprijinul dumneavoastră, cred că am reușit, în general, să găsim acest punct de echilibru Acum trebuie să evaluăm și coerența uh, generală și efectele economice ale programului nostru de reglementare financiară, poate subliniind uh, lucrurile care pot avea câteodată efecte nedorite asupra creșterii, e obiectivul revizuirii economice a agendei noastre de reglementare financiară, financiară uh, la care lucrăm cu colaboratorii mei și pe care o voi prezenta încă din luna aprilie. Deci revizuire economic, economică a întregii agende de reglementare financiară. În încheiere vă confirm că săptămâna viitoare, la propunerea mea, Comisia va adopta o comunicare privitoare la finanțarea economiei pe termen lung, ca reacție la dezbaterea privitoare la finanțarea pe termen lung a economiei, la care ați contribuit cu raportul Clintz și care face obiectul și a cărții verzi, care a primit multe Uh, contribuții de la întreprinderi, actori, instituții. Uh, vorbesc de Cartea Verde care va fi adoptată în martie-aprilie. Uh, mai spun în încheiere că de lungul acestor patru ani, mai ales că în acord cu doamna Bowes, cu domnul Harbour și cu domnul Lene am propus o reuniune a tuturor parlamentarilor care au lucrat pe toate aceste texte în cele trei domenii de care am răspuns eu la începutul lunii aprilie, cu șefii de unitate, care au stat la dispoziție și care au lucrat cu mine asupra acestor texte. Am încercat, deci, de-a lungul acestor patru ani, sprijinindu-mă pe echipe foarte competente, să fac ceea ce v-am spus la început când mi-am asumat aceste angajamente în ianuarie 2010, la începutul mandatului meu. Acum dumneavoastră și alegătorii vor fi cei care vor judeca, vor spune dacă am reușit să profităm de lecțiile eh, eh, de pe urma crizei financiare atât de grave. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup, monsieur le commissionnaire. Eh, no, ahora doy la palabra en nombre del PP. Mulțumesc, acum numele PP, da, cuvântul domnului Verda la... Ia, Herr comisar. Domnule comisar, doresc în primul rând să vă mulțumesc. În ultimii

În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru munca depusă în ultimii patru ani și jumătate, uh, munca, dosarele pe care le-ați uh, început și dus la bun sfârșit împreună cu Parlamentul. Eu cred că sunt uh, cel care face parte din această comisie de cel mai mult timp, aproape 20 de ani și îmi amintesc și dacă vrea bunul Dumnezeu voi mai avea, voi mai fi membru încă 5 ani îmi amintesc uh, de domnul McCreevy. A fost, uh, s-a dus la hipodrom, a dormit în timpul crizei economice și pentru prima dată uh, a reacționat în 2009 la ceea ce îi spusesem cu trei ani înainte. Pentru prima dată ne-a făcut o listă de propuneri a unor posibile proiecte. Dumneavoastră ați venit și din prima ați intrat în pâine și spun asta cu mare respect uh, Ceea ce ați obținut aici este exemplar și în ceea ce privește cooperarea cu Parlamentul. Nu am fost întotdeauna de aceeași părere, însă sper că o parte din elementele pe care le-ați enumerat vor fi duse la bun sfârșit uh, până în 31 octombrie, chiar uh, dacă cu noul Parlament. Vă mai rămân două luni de negociere. Am câteva întrebări. În primul rând, referitor la actele delegate. În ceea ce privește actele delegate referitoare la produsele derivate, am ajuns uh, la un acord cu dumneavoastră uh, ca Parlamentul să fie implicat uh, dintr-o perioadă timpurie. Și acum ne întrebăm ce vom face cu actele delegate până la începutul lui septembrie. Ați spus că nu se poate depăși termenul cum ne putem uh, asigura că și după schimbarea mandatului aceste acte delegate uh, vor uh, trece prin uh, aprobarea Parlamentului. Apoi, în ceea ce privește reforma structurală pe care ați menționat-o, uh, referitor la sistemul bancar separat, uh, nu mai puteți propune asta. Din punctul meu de vedere, sectorul bancar european trebuie să fie limitat. Nu se poate ca uh, Uh, derivatele să fi crescut la 12 la de 12 să fie în valoare de 12 mai de 12 ori mai mare decât uh, PIB-ul mondial. Uh, acum există diferite analize de risc, diferite legături și costuri diferite, mai ales băncile mici și mijlocii spun noi suntem victimele supra-reglementării uh, care a fost adusă Uh, pentru marile bănci. Deci vă întreb cum putem progresa aici? Cum putem să ne asigurăm că uh, băncile mici să nu mai trebuiască să uh, fac atâta muncă birocratică, la fel de multă ca și marile bănci. Un ultim punct. Sunt convins că nu vom putea ajunge la un acord uh, pe, pe temeiul pieței unice, ci pe baza unui uh, regulament al Consiliului. Dar și aici calitatea este mai importantă decât uh, presiunea timpului, pentru că Banca Centrală Europeană cel de vreme în noiembrie 2014 va începe supravegherea bancară. Și dacă în următoarea săptămână sau în săptămâna asta în negocierile de mâine nu ajungem la un acord, nu se prăbușe toate lucrurile, mai aveți timp până la sfârșitul uh, mandatului să renegociați acest fond de rezoluție și de restructurare al băncilor. Uh, deci calitatea mi se pare că este mult mai importantă decât uh, viteza. Mulțumesc. Mulțumim, domnule comisar. Merci à Werner Langen de son appréciation sur euh, le travail que j'ai Mulțumesc, domnule Lang, pentru cuvintele de apreciere la adresa muncii mele. Ăsta era rolul meu, mi-am luat un angajament. Am explicat uh, asta când am revenit la comisie. Mi-am dorit să revin în comisie cu intenția de a contribui la o reorientare economică a Uniunii Europene față de o derivă, că asta a fost uh, timp de vreo 30 de ani. A fost vorba de dereglementare, prea mare încredere în autoreglementare, o derivă care, pe care o pot califica de ultraliberală, dar care pentru mine e o caricatură a liberalismului în care cred eu. Și asta, până la urmă, în lumea întreagă și în Europa, a făcut ca piețele financiare să creadă că își puteau permite orice și de fapt li s-a permis să facă orice bonusuri uh, extraordinar de mari, fără compensații, uh, produse toxice, asta în detrimentul consumatorilor și a contribuabililor. Motiv pentru care mi-am luat acest angajament, pentru că eu cred că trebuie făcută această reorientare și sigur că G20 ne-a cerut un număr de texte pe care le-am produs. Au fost și alte texte, știe bine Werner Langen, uh, că cele care s-a pe domnul Clute, raportorul, cu pașaportul pentru capitalul risc sau altele care corespundeau unor nevoi pe care trebuie să le rezolvăm noi înșine, pentru noi înșine. În ce privește actele delegate, n-am uitat episodul și dezbatere pe care am avut-o și încerc să țin cont de, de asta în cadrul procedurii CRD 4 cu constrângerea pe care am încercat să o anticip a faptului că se termină mandatul Parlamentului. Cred că cel mai rău ar fi, sau ar fi fost să facem acest cadou băncilor, făcând ca textele de nivel 2 să nu fie operaționale, dar avem nevoie de aceste texte ca să asigurăm aplicarea coerentă cu respectarea nivelului 1 și am cerut uh, BEA abe, pardon, să meargă mai repede, să acceleze lucrurile, dar cu transparență totală și acum avem această responsabilitate de a aplica acest text ca să evităm o situație în care fiecare țară, fiecare să facă ce vrea. Asta e riscul. Și sigur că există această tentație să se eludeze constrângerile pe care am dorit să le introducem. Deci voi respecta, desigur, angajamentul pe care mi l-am asumat voi respecta termenele și voi coopera, cum am făcut-o cu Parlamentul European în ce privește băncile. Domnule Langen, să nu pierdem vremea. Știu că trebuie ca nou Parlament să-și intre în rol, dar această reformă este complexă și privește cele 29 cele mai mari bănci europene, tocmai din motivul pe care l-ați evocat, domnule Langen, că bilanțul fiecăreia dintre aceste bănci e echivalent aproximativ uh, PIB-ului țării. Deutsche Bank e 0,80% intervenție fără microfon. Uh, domnul Barnier, dar cunosc bănci în Franța și în alte părți care au bilanțuri superioare PIB-ului. Deci dacă una din aceste bănci ar fi afectată, Asta ar afecta întreaga economie europeană în mod sistemic. De aceea, cred că pentru aceste bănci împreună, luate împreună, era nevoie de un text european și nu doar de o punere împreună în comun a textelor naționale. Și trebuia mers mai departe decât anumite texte naționale pe fond. Și de aceea am propus în acest text că să meargă mai departe în legătură cu un punct în raportul Icanen Uh, interzicerea unor speculații pe care le fac anumite bănci cu uh, banii deponenților fără a le cere părerea și fără a le numera. Asta nu are nimic de a face cu economia reală și de aceea am propus să fie responsabilizați supraveghetorii uh, dincolo de anumite niveluri când e vorba de a deplasa activitățile spre filiale. Dar oricum, toată munca aceasta, în toată munca aceasta am încercat să găsesc un bun echilibru dumneavoastră aveți totdeauna uh, uh, această preocupare pentru proporționalitate, mai ales pentru băncile mici. Știți, dar vă spun că de aceea supravegherea trebuie să privească toate băncile din zona euro. Știți că avem exemple de bănci mici care au creat probleme mari. Repet, bănci mici, dar care au, dar care au creat probleme mari. Deci trebuie reguli stricte și riguroase pentru tot sectorul bancar. Însă am avut această grijă de a găsi un bun echilibru și de a respecta proporționalitatea. Bun. 4 noiembrie 2014 e termenul pentru uh, punerea în aplicare operațională a supravegherii de către Banca Centrală Europeană. Știu că Banca Centrală se pregătește pentru acest termen, se prepară activ, se pregătește activ, ați, v-ați întreținut cu responsabilii BCE pentru această nouă misiune prevăzută de tratat. Știu că ei duc o muncă de recrutare foarte competentă și apoi pentru măsurarea legăturii cu autoritățile naționale care vor rămâne sub autoritatea băncii centrale responsabile pentru supravegherea multor bănci din zona euro. În legătură cu rezoluția Cred că e interesul general european să încheiem lucrurile în această săptămână, dacă e posibil mâine și cred că e posibil. Interesul general e să nu așteptăm luna septembrie sau mai târziu. Avem la dispoziție toate elementele. Nu vor fi elemente noi în toamnă. Doar că vom avea șase luni în plus. Dar e în joc credibilitatea a, chiar a Uniunii Bancare. Am încercat să încurajez și prezența, președinția Elenă și apoi președintele Eurogrupului e foarte activ eh, ca să ajungem la un acord și cu Parlamentul European. Mulțumesc. Acum socialiștii. Eh, Lambert needs to go in a few minutes. Would you mind to... Domnul Bolman ar urma, dar eh, domnul Lambert trebuie să plece în câteva minute. Pot să-i dau cuvântul domnului Lambert? Eu propun ca imediat după ce intervin eu să intervină Filip și apoi comisarul să uh, răspundă la ambele întrebări. Ești de acord, Filip, să facem așa? Werde mich, ich werde mich. Da, și um, voi fi succint, bineînțeles, pe cât de succint posibil. Dar nu voi uh, renunța, domnule comisar, dragă Michel Barnier, la a spune că sunt de părere că ați făcut mare lucru. Ați făcut o treabă bună, ați dat dovadă de multă personalitate, ați uh, făcut munca unui mare european în ciuda unor obstacole și cred că ați fost un bun partener uh, pentru Parlament și pentru această comisie. De partea statelor, uh, de partea statelor membre, de multe ori avea, am mai avut de-a face cu lipsă de ambiție, cu influența lobbyiștilor um, și poate că am fi reușit să facem unele progrese și în aceste uh, circumstanțe, dar um, cred că um, de fiecare dată când a fost o astfel de situație, am obținut ce am putut mai bun împreună cu dumneavoastră. Noi, socialdemocrații din Parlament, avem respect față de performanța dumneavoastră, asta pot să vă spun. Însă doresc să vă spun și că munca nu este uh, finalizată. Am vorbit despre separarea în domeniul bancar, am vorbit, uh, aș dori de asemenea să discutăm despre acele non-bănci. Uh, bineînțeles că trebuie să continuăm să reglementăm sectorul bancar, dar să nu uităm și sectorul non-bancar, um, care nu trebuie să fie avantajat față de bănci, astfel încât să nu uh, avem de-a face cu transferuri. Aș dori să mă refer și la agențiile de notare, în cazul cărora nu cred că suntem la finalul a ceea ce doream să obținem. Însă aș dori să mă refer și la un punct care mi se pare complicat și asupra căruia avem altă, altă perspectivă, alt punct de vedere. Și anume actele delegate. Grupul nostru este de părere că politica de comunicare între comisie și această Comisia Europeană și această comisie poate să fie mult mai bună. Pe de o parte, propuneți acte delegate pe termen scurt, care sunt atât de tehnice încât Parlamentul nu poate să își uh, exercine, exercite sarci, uh, sarcinile. Acest lucru este valabil pentru CRD4, dar și pentru reglementarea uh, plafonării bonusurilor. Nu înțelegem categorizarea pe care ați făcut-o, considerăm că se deschid prea multe lacune și considerăm că în același uh, spirit, uh, ca și până acum, putem să ajungem la un rezultat mai bun. Cred că dacă uh, toată lumea reia textul, l-am primit înainte numai ca document, nu l-am primit înainte ca document informal, deci am fost mm, surprinși de ceea ce am primit. Dacă am fi avut timpul, v-am fi spus ce aveam de spus înainte. Oricum, cred că am putea să avem uh, până la urmă un text uh, mai bun, mai clar, în iulie, în plen. Cred de asemenea că există și alte contradicții, nu numai la bonusuri, dar și la uh, autofinanțare, care nu sunt uh, categorizați într-un domeniu uh, Uh, sigur uh, acești uh, deținători de obligațiuni garantate prin active. Există multe probleme la nivelul detaliilor pe care ar trebui să le discutăm și unde am putea să obținem un text mai bun care să beneficieze economiei reale. Trebuie să uh, vă menționăm aceste puncte critice, uh, dorim să obținem ceva mai bun aici. Nu subminăm, uh, nu înseamnă că subestimăm realizările dumneavoastră, ci în continuare ne dorim numai să obținem un rezultat mai bun pentru cetățeni. Mulțumesc, domnule Bulman. Vă amintesc că slotul este de 5 minute pentru întrebare și, întreba și răspuns, nu numai pentru o întrebare, pentru că altfel domnul comisar nu va mai avea timpul să răspundă. Domnul Lambert. Mulțumesc, nu voi abuza de răbdarea colegilor. Merg direct uh, la întrebare, că ne vom spune la revedere cu altă ocazie. Chestiunea care se pune cea a remunerațiilor. Observăm, pe de parte, în City din Londra, pe care o privește cel mai mult măsura, băncile încearcă să găsească moduri de a eluda măsura asta. Deci, domnule comisar, vă cer să solicitați ABE să examineze care sunt structurile de remunerație care sunt aprobate la Londra și, la nevoie, să vă exercitați rolul de gardian al tratatelor, al legislației pentru ca, dacă e cazul, să aduceți Marea Britanie în fața Curții Europene de Justiție pentru insuficientă aplicare a legislației. Primul punct. Asta, sigur, pe baza faptelor uh, va vedea Comisia ce va trebui făcut, dar trebuie luate în cont toate opți opțiunile, că uh, sectorul de supraveghere uh, britanic din păcate, are de-a face cu, cu o situație foarte complexă. În ce privește actele delegate de care a spus domnul Bulman, cunoscând tocmai lipsa de capacitatea sectorului bancar în Europa de a da dovadă de spirit de răspundere, regulile și actele delegate trebuie să fie foarte stricte am vorbit cu dumneavoastră sau cu serviciile dumneavoastră, am vorbit și cu ABE pe, în cursul uh, elaborării acestor acte delegate. Credem că nu e suficient, uh, nu sunt destul de stricte. Deci persoanele care au un salariu de mai mult de 5.000 de euro, nu știu de ce să fie 500.000 uh, de euro, de ce să fie expuse? Nu știu, cine câștigă 500.000 de euro și nu este considerat ca membru al managementului și vă mulțumesc. D'abord, euh, je voudrais dire... Euh, Mulțumesc că răspund mai întâi domnului Bulman, cum am spus și domnului Langen, că iată, până la urmă toate grupurile își exprimă aprecierea la adresa muncii pe care am făcut-o noi, spun noi, pentru că am norocul de a avea un cabinet foarte dinamic și servicii știți, Direcția Generală a uh, Pieței Interne sunt șase de persoane pe, în total pentru piața internă, dar am lucrat și cu Single Market act și în total sunt 200 de persoane 200 uh, de persoane, doar 200 de persoane care au lucrat pe toate textele acestea. Deci e o muncă colectivă a serviciilor uh, mele care într-adevăr au reprezentat foarte bine funcționarii europeni, dar apreciez foarte mult cuvintele noastre de laudă. Dar mă rog, sigur nu ne vom uh, spune la revedere astăzi, că eu mai sunt acolo câteva luni și dumneavoastră, dacă doresc alegătorii, veți fi din nou aici. Deci vom mai avea ocazia să uh, ne întreținem. Bun, dar uh, în ce privește actele delegate, haideți să luăm lucrurile în ordine, sunt două chestiuni aici. Fondul și forma. Și apoi un alt subiect la care se referă domnul Lambert, adică inventivitatea de care dau dovadă anumite bănci, ca să eludeze regulile. Voi spune ceva despre asta, dar sunt două subiecte de, distincte. În legătură cu forma, gata, o m-a frapat dezbaterea privitoare la Emir. Cred că am avut motive să nu fim mulțumiți și am ținut cont de ele într-un termen încă și mai scurt, pentru că vin alegerile europene și activitatea ABE, că trebuie să aștept ca să pot avea standarde și propuneri ca să vi le transmit. Și am impulsionat ABE, care a fost foarte activă, și dacă nu mă înșel cumva, dacă mă înșel, vă rog să mă scuzați, dar în mod informal, în ziua, chiar în ziua în care AB mi-a transmis uh, propunerile standard, le-am transmis imediat, informal, Parlamentului mai repede, n-aș fi putut să o fac. Domnul Bulman, zic, putem vedea în practică cum funcționează acest acord interinstituțional între Parlament și Comisie? Putem îmbunătăți lucrurile? Uh, respect foarte mult, ca să reiau cuvântul pe care l-ați utilizat dumneavoastră, respect foarte mult Parlamentul. Am fost și eu în Parlament la începutul mandatului, înainte de a începe mandatul de comisar. Sunt gata să învăț să din ce este de învățat pentru a îmbunătăți lucrurile, dar nu văd cum să le îmbunătățesc în legătură cu metoda. Pot merge mai repede în legătură cu calendarul. Iar acum, uh, despre fond, fondul e legat de nivelul 1 al legii europene și nivelul 1 al legii am lucrat la el în mod obiectiv și face ca aceste reguli să se aplice la ce se numesc în engleză cei care își asumă riscuri materiale, material risk takers. Și am putea să ne gândim să mergem mai departe și tocmai datorită Parlamentului, vă reamintiți, s-a îmbunătățit textul și eu v-am sprijinit. Și uh, salut faptul că Parlamentul a făcut asta prima jurisdicție din lume care a introdus această reglementare a bonusurilor. Știți foarte bine la ce se aplică această regulă. Tocmai acestor uh, elemente care își asumă riscuri materiale. Putem merge mai departe. Știu, domnilor, care e legea din Germania care merge încă și mai departe și asta se poate face și în alte state membre. Dar avem acest punct aici. Și plecând de la el, uh, la care se referă nivelul 1, plecând de la el a lucrat AB cu niște criterii cantitative după criterii calitative. Sunt 15 criterii calitative foarte riguroase și vreau să spun că din momentul în care intră în joc unul din aceste criterii, persoana uh, pe care o privește acest criteriu, uh, acestei persoane îi se aplică regulamentul. Deci puțin, puține persoane vor scăpa atunci când li se aplică o caracteristică reală de risk takers. Uh, deci care își asumă riscurile. Lor li se vor aplica unul sau mai multe din aceste 15 criterii calitative și apoi avem și criteriul de cantitate cu cele trei praguri, 500 de mii, 750 de mii, 1 milion, sunt mulți bani, spunea domnul Lamberts. Și aici ABE a propus o verificare ex post între 500 și 750 o verificare exante uh, pentru un milion și mai mult. Eu nu pot să rescriu directiva care a dat naștere multor dezbateri pentru a se găsi un compromis credibil. O aplicăm riguros pe baza propunerilor ABE și în concordanță cu nivelul 1. Cinstit vorbind, cred că textul, așa cum îl propunem noi, cu aceste criterii cantitative și calitative, va ține cont de uh, quasi totalitatea acestor uh, uh, entități care își asumă riscuri materiale. Dacă unii vor rămâne pe din afară, e probabil pentru că nu vor intra foarte clar în această categorie care își asumă riscul. Poate va trebui revenit asupra textului în momentul evaluării cer de 4. Eu sunt obligat să fiu foarte atent la ce facem și dintr-un alt motiv mă uit ce se întâmplă la Curtea de Justiție și la cererea uh, Guvernului Britanic de analiza acestei legi, mai ales în legătură cu acest punct. Și nu vreau să creăm incertitudini juridice care ar pune sub semnul întrebării legea însăși. Încă o dată cred că toți, toți acești actori, uh, tuturor li se va aplica textul. Vă reamintesc că până când vom ajunge la un acord și până când veți uh, adopta aceste standarde, legea e aplicabilă încă de la 1 ianuarie și dacă nu avem aceste standarde, fiecare țară va face ce vrea. Și atunci va riscă să apară incoerențe, divergențe. Eu înțeleg motivele dumneavoastră, dar fac apel la spiritul nostru de răspundere ca să aplicăm coerent acest text cât mai rapid posibil. Și apoi, remunerațiile la, la care se referea domnul Lambert. Sunt noi categorii de venituri inventate de anumite bănci, acele allowances care nu sunt incluse în bonusuri, în partea variabilă, sunt incorporate în partea fixă. Domnule Lambert, vă voi spune că pe 12 februarie am scris o scrisoare către ABE care, la cererea mea, imediat s-a adresat fiecare organism de reglementare națională pe 28 februarie și a cerut elementele necesare în legătură cu practicile tuturor guvernelor, dar mai ales ținând cont de ce se întâmplă în anumite bănci din City, din Londra și poate nu doar acolo, Deci așteptăm aceste elemente. Eu nu vreau să fac niciun proces de intenție, însă am scris fără a aștepta ziua de azi. Deci știu că de pe 12 februarie am scris uh, această scrisoare și adaug că dacă constatăm că s-a eludat legea sau a fost uh, utilizată greșit, atunci ne vom asuma propria răspundere și conform regulamentului uh, ABE pe care îl cunoașteți, dacă autoritatea națională nu respectă legea europeană, ABE va acționa și Comisia de asemenea. Mulțumesc, domnule comisar. Mai sunt șase înscriși la cuvânt și doar 15 minute. Deci, aș aprecia foarte mult ca uh, fiecare să respecte uh, timpul uh, cu întrebări precise. Doamna, mulțumesc, domnule comisar. Bun, vi s-au adresat multe laude, asta aș face și eu, dar vreau să respect timpul. Am o întrebare în legătură cu reuniunea de mâine, cu trialogul. Am o întrebare legată de conștiințele noastre în echipa de raportori, Liza și cu ceilalți care fac o treabă foarte bună. Toți dorim să încheiem lucrurile, să fim responsabili. El de cel de-al doilea capitol al Uniunii Bancare, însă mă frapează ceva. Dacă lăsăm deoparte discuțiile în care ne împotmolim și uh, ieșim spre exterior, ce ne vor întreba oamenii? Ne vor întreba cine decide, cine hotărăște și cine plătește. Și la aceste două întrebări am impresia că până acum nu avem un răspuns. Cine decide? Avem uh, o mașinărie din care nu înțelege nimeni nimic, nu știm exact modul cum l-ați prezentat ne oferă o soluție. Dar mulțumesc că ați subliniat că soluția actuală a Consiliului e prea complexă. Dar la întrebarea cine plătește, acolo e și mai rău. A, ne, practic am inventat o poveste, dar nu știm de fapt cine va plăti și cum. Eu, ca legiuitoare, spun că nu putem să spunem că am uh, convenit un uh, fond de rezoluție dacă pentru o sumă de 500 de miliarde, jumătatea bugetului uh, european uh, anual, nu știm de unde vor veni banii. Euh, active Da, Goulard e foarte activă, mulțumesc uh, ei și tuturor răpătorilor din umbră. Înțeleg uh, preocuparea dumneavoastră, mi-am pus și eu aceste întrebări. În textul inițial al Comisiei am încercat să găsesc un răspuns cu mecanismul european. Și aveam reținut să o idee de la BCE cu ideea unei linii de credit de rezervă. Dar avem doi colegi viitori și știu pentru că am participat personal știu ce dificile au fost discuțiile la Consiliul de Ministri pentru a se ajunge la un acord politic. În legătură cu cine hotărăște, am spus foarte clar, eu cred că sistemul e prea complex, poate fi simplificat cu limitarea capacității de intervenție a Consiliului, cu două cazuri pe care vi le-am expus și cred că sunt legitime. Sper cu președinția Elenă și președinția Eurogrupului că mâine vom ajunge la un rezultat mai simplu. Eu sunt destul de agnostic dacă am spus că găsiți, le-am spus dacă găsiți un sistem mai simplu decât cel pe care l-am propus eu, foarte bine. Dar uh, pentru noi nu avem așa ceva. Sper că să reușim mâine. Acum, cine plătește? În momentul în care nu există această linie de credit și nu mai dorim să facem apel la contribuțiile publice naționale, că asta e filozofia necesară, de a ă, tăia această legătură între riscul suveran și cel bancar. Eu am propus un fond european, nu-l vom face din prima, din prima zi, pentru că statele membre cer ă, o aplicare ă, progresivă, treptată, putem să avem un ritm mai rapid, Știm că aceste 5 miliarde care trebuie să fie disponibile încă din prima zi, acest fond de rezoluție va avea o identitate cu contribuții treptat uh, reciprocizate, dar garantate, cu asigurarea că se vor primi acești bani. Deci, doamne Gular, deci fondul acesta va fi credibil prin el însuși va putea să ia banii care lipsesc, mai ales de pe piețe. Bun, acum dacă intrăm în detalii, pe păi instituțiile bancare vor plăti. Da, Gular, poate nu m-am exprimat eu bine. Credeți că putem retrimite un act al Consiliului ca legiuitori fără să știm cum se calculează contribuțiile? Răspuns. Tocmai de asta am propus un act delegat al Comisiei. Și în continuare cred că e cel mai bun compromis uh, pe care am putut să-l avem, un act delegat al Comisiei. Haideți să respectăm, uh, dacă îmi permiteți, ce avem la BRD. Să respectăm toate criteriile. Cred că cel mai bun compromis, continui să cred, și așa voi crede și mâine, e un act delegat al Comisiei. Mulțumesc, domnule comisar, doamna Vic Strom. Nu, Vicky Ford, mă scuzați. Domnule comisar, în ultimii cinci ani am lucrat împreună pentru a ne asigura că sectorul financiar este mai bine reglementat, dar și pentru a ne asigura că nu sufocăm investițiile și creditarea în Europa. De mai multe ori am uh, solicitat evaluări ale impactului cumulative mai bune și cred că numai timpul ne va spune dacă am procedat cum trebuie. Am încercat și să obținem un punct de pornire egal în piața europeană, dar și la nivel uh, global. Însă unul din elementele cheie la care am lucrat a fost să ne asigurăm că uh, contribuabilul nu mai trebuie să plătească facturile pentru falimentele bancare. Din punctul meu de vedere, este cheie uh, să uh, adoptăm regulile referitoare la un bail-in care să fie preferabil unui bail-out. Bail Știu că discutăm despre mecanismul de rezoluționare, mecanismul unic de, re, rezoluționa, de rezoluție acum. Două întrebări. La ora actuală în presă Uh, se spune că o uniune bancară uh, prost făcută ar fi uh, mai rea decât niciuna. Și dacă nu obținem un acord mâine seară, care credeți că sunt posibilitățile ca Parlamentul să își rețină votul la RRD? Euh, Vicky Ford, d'abord, merci aussi à, à vous de, de votre... Da, mulțumesc, Ștefată, pentru cooperare. Mă rog, <laughs> nu mi-ați făcut niciodată cadouri, dar cred că pot să spun că am lucrat obiectiv cu fiecare grup, mai ales cu cel al domniei voastre, obiectiv. Acum că avem această arhitectură aproape completă, cred că putem în mod serios pe fapte și legi precise, că nu, nu știam dinainte cum se urma să se voteze aceste texte cu 2-3 ani înainte, dar acum cunoaștem aceste legi, deci putem în mod serios să facem studiile de impact economic uh, exhaustive. Deci cred că din aprilie voi putea să vă propun dumneavoastră și ministrilor o primă evaluare economică a impactului acestei arhitecturi. Continui să cred că, în general, știu că există un cost, sigur că există un cost cu solvency, cu cer de patru, toate aceste reguli au un cost. Dar cred că E un cost acceptabil pentru economia financiară. Și datoria noastră a tuturor a fost să evităm lovitura asta foarte violentă a crizei financiare, a financiare pe care nu ne putem permite de două ori și care în 2008-2009 a afectat toată economia și nu ne-am revenit după această lovitură. Lovitura au suportat-o contribuabilii, 11 până la 15% din PIB, subvenții pentru sectorul financiar sau garanții și a suportat lovitura șomerii în primul rând. Când permiteți, întrebarea mea este ce se va întâmpla dacă nu ajungem la un acord mâine seară? Ar trebui ca Parlamentul să nu voteze pe acesta sau ar trebui să treacă mai departe? Încă o dată, am spus că am lucrat serios ca să reducem aceste riscuri pentru contribuabili și deponenți. A, doamna Vicky Ford, am fost preocupat și de păstrarea integrității pieței unice, pentru că multe legi, mai ales Uniunea Bancară, privesc uh, țări din zona euro sau vor intra, nu vor intra toate țările din Uniunea Europeană, deci vreau ca piața unică să rămână coerentă. Că despre Uniunea Bancară, acum nu vreau să mă gândesc la un eșec, că nu sunt eu genul de om care să se gândească la un eșec. Putem ajunge la un compromis, Cred că prim-ministrii, mai ales președinții Eurogrupului și a, cel al Uniunii, sunt conștienți că trebuie ca acest sistem să fie unul credibil, după cum a reușit-o, tot așa cu un compromis, și pentru supraveghere, cu mecanismul european de supraveghere. Sigur, acolo e o situație mai complexă, mai dificilă, că e vorba și de bani și cine plătește, cum spunea doamna Gula dar uh, eu sunt optimist, doresc un compromis dinamic și am încredere că putem să-l obținem mâine. Asta vă pot spune. O uniune bancară coerentă, de calitate, chiar dacă în ce privește rezoluția, cum știm acum, lucrurile se vor face treptat cu această mutualizare. Da? Sunt uh, convins că vom putea avea un rezultat de calitate cu aceste două elemente. Indeed, Commissioner, we... Vă mulțumesc, domnule comisar. Mai avem patru persoane incluse la, inscrise la cuvânt. Doamna Fort, domnule comisar, deci nu ați vrut să răspundeți la întrebarea referitoare la posibilitatea de a nu ajunge la un acord. Considerați că trebuie să ajungem la un acord. Nu aveți în vedere ceea ce uh, ar însemna să nu avem un acord. Domnule comisar, spune președintele, puteți răspunde după aceea. Vom concentra întrebările, altfel va fi imposibil uh, să respectăm timpul. Am să-i dau cuvântul întâi domnului Gozes. Monsieur le commissaire, d'abord, euh, je à ce qui a été dit. Mulțumesc. În primul rând, uh, mă alătur și eu felicitărilor care vi se adresează. Cred că am făcut treabă bună împreună în ce privește încheierea negocierilor, eu înțeleg că dumneavoastră aveți atitudinea pe care o aveți, că n-ar fi rezonabil să aveți altă atitudine. Asta sunteți comisarul. Cum să vă gândiți la un eșec? Mandatul nostru a fost orientat în întregime spre realizarea unor reușite. La care a participat Parlamentul. Bun câteva întrebări care mi-au fost transmise de domnul Caras, care n-a putut să fie aici în această după amiază. Ați să răspund deja la una, bun, eu reiau aceste uh, întrebări. Când se aplică criteriul calitativ, nu mai e nicio posibilitate de scutire? Ați să răspund deja. Apoi, Comisia a ținut cont de toate criteriile calitative sau unele au fost lăsate pe din afară? Uh, dacă din punct de vedere al Comisiei Eh, se răspunde voinței legiuitorului în ce privește aplicarea plafonului bonusurilor. Acestea sunt întrebările domnului Caras. Ați răspuns parțial la ele, dar poate puteți să reveniți cu mai multe precizări. Cred și eu că n-ar fi bine ca aceste reguli să nu se aplice astfel încât s-ar paraliza și aplicarea textelor dorite de Parlament. Mulțumesc! Mata. Acum doamna Podimata. Ευχαριστώ πολύ. Monsieur le commissaire, bonjour. Mulțumesc, domnule comisar. Aș dori să vă mulțumesc și eu pentru această muncă pe care ați depus-o și pentru faptul că ați dat dovadă de o colaborare exemplară cu Parlamentul mai ales cu această comisie. Aș dori să mă refer la acele subiecte pe care le-au menționat colegii. În primul rând, referitor la trilogul de mâine, care este decisiv și care se va referi la mecanismul unic de rezoluție și la fondul uh, unic de rezoluție. Sperăm că va exista un acord, un acord care să fie cuprinzător, dar și eficient. Și Vicky Ford tocmai v-a adresat întrebarea ce ar trebui să facem în situația în care nu se ajunge la un astfel de acord. Eu aș vrea să vă adresez următoarea întrebare. Oricum avem un mecanism unic de supraveghere care va și intra în vigoare începând din toamnă și avem și de efectuat aceste teste de rezistență atât de importante la care vor trebui să se supună băncile europene. Există oare acum pericolul ca dacă nu ajungem la un acord mâine referitor la un mecanism, dar și un fond unic de rezoluție, Există pericolul ca aceste stres, teste de rezistență să fie făcute uh, cu mecanismul uh, de supraveghere în vigoare, dar fără să existe o reglementare pentru uh, rezoluția unor falimente. Întreaga filozofie în spatele creierii unei uniuni bancare este de a elimina fragmentarea sistemului bancar european. Nu se va ajunge la o mai mare fragmentare a, băn a sistemului bancar dacă nu ajungem la un acord? Și a doua întrebare. Domnule comisar, noastră ați spus întotdeauna că există un al treilea pilon în Uniunea Bancară. Și acest al treilea pilon are de-a face cu fondul unic pentru garantarea um, investițiilor, pentru garantarea uh, depozitelor. Uh, și nu este încă vorba de un astfel de fond. Aș dori să uh, spuneți dacă ideea acestui al treilea pilon a fost îngropată în totalitate sau este încă pe masa de negociere sau și când, și când ar putea să înceapă eventuale discuții pentru acest fond. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Clute de la GUE. Mulțumesc. Se pare că a existat o neînțelegere. Ați crezut că sunt de la vers, dar s-a clarificat. Sunt de la GUE. Aș dori în primul rând să îi mulțumesc și eu domnului comisar. Mi se pare că munca și colaborarea a fost constructivă Uh, mai ales dacă compar cu alți comisari. Și în ceea ce privește propriul meu raport, pot să vă spun că experiența, am avut această experiență în mod cât se poate de concret, deci mulțumesc pentru buna colaborare. Sper că raport vom reuși să ducem la bun sfârșit joi uh, discuțiile referitoare la, acord, la fondul la contul de plăți, mai sunt uh, de rezolvat două mici elemente, o mică dorință specială a britanicilor și o mică dorință specială a francezilor. La un punct aș dori să fac referire. În timpul acestui mandat am făcut atât de multe lucruri în ceea ce privește reglementarea domeniului bancar, a fost ceva necesar, însă uneori am senzația din uh, discuții cu uh, cu părți afectate că este nevoie în continuare de, o, de inițiative uh, pentru persoane private care au uh, datorii, persoane care, de exemplu, um, și-au construit o casă sau au luat un credit imobiliar mare și nu mai pot să-l plătească din cauza crizei. Poate nu s-ar putea găsi o soluție la nivel european uh, Uh, reglementări de insolvență pentru persoane private, pentru a ajuta aceste persoane să, uh, să treacă peste această dificultate. Mulțumesc. Mulțumim, Jürgen. Și acum, pe scurt, domnul Peter Skinner, pentru că, dar, dar pe scurt, vă rog, pentru că altfel nu mai avem timp pentru răspuns. Mulțumesc, domnule comisar. Acum cinci ani, când ați venit, uh, nu cred că știați foarte bine cu ce vă veți confrunta dar uh, e clar că mari că ați avut uh, parte de mari succese. Uh, nu mai mă gândesc la regulamentul insolvență 2 și ne-ați aj ați ajutat în acest sens. Și apoi autoritățile de supraveghere, uh, echipa noastră a fost foarte utilă. Însă nu sunt sigur ce evaluare am față de uh, fondurile de, uh, piața, de piață monetară. Uh, Uh, s-a prevăzut un, um, un um, buffer numai pentru CENAV, pentru fonduri de tip CENAV, dar nu și pentru VENAV. Uh, practic uh, s-au luat măsuri numai de o parte a ecuației. Eu nu pot fi de acord cu așa ceva. În ceea ce privește conturile cetățenilor, eu sunt pentru astfel de conturi. Este foarte important ca toată lumea să aibă acces la un uh, cont de bază, uh, mai ales uh, cei care la ora actuală uh, nu au acces. Dar nu trebuie să întoarcem spatele uh, unor uh, bani în același timp. Și nu trebuie să întoarcem spatele banilor cash de multe ori oamenii preferă să plătească uh, în lichid decât uh, prin uh, bănci. Și cred că mulți uh, votanți ar fi de aceeași părere cu mine. Domnule comisar, aveți cuvântul je prie les parlementaires qui n'auraient pas pu poser de questions de, de m'excuser et je reste disponible. Bun, acum mă, voi ruga să, să mă scuzați că vă rămân la dispoziție în întâlniri bilaterale dacă doriți. Bun, pe scurt, mulțumesc lui Jean-Paul Gozes pentru laude și uh, pentru întrebările în numele lui Otmar Caras, care are un rol important în mai multe texte, răspunsul este da, unul singur din cele 15 criterii calitative este de ajuns. pentru a se aplica mm, regulamentul privitor la bonusuri, da, cred că vom avea toate criteriile calitative elaborate de ABE, sunt 15. Cunosc oameni care spun că sunt prea multe, cel, cel de treilea răspuns, de asemenea, da, cred că cu ABE, serios și onest, am răspuns uh, strict, ca să reiau cu dumneavoastră, voinței colegiuitorilor exprimată în nivelul 1. Și nivelul 1 privește pe cei care își asumă riscuri. Este ore de ajuns pentru a reglementa remunerațiile, putem să ne întrebăm asta. M-am referit la Germania, unde se, fa- se merge mai mult, se merge mai departe, mă scuzați, și statele membre pot face acest lucru, dar eu sunt comisar și sunt obligat să respect uh, legea, nu pot eu schimba directiva. Poate veți face doar acest lucru, sau succesorul meu. Însă, răspunsul meu deci la cele trei întrebări ale domnului Caras, răspunsul meu e da. Mulțumesc și doamnei Podimata. Bun, deci eu nu sunt un pesimist, mie nu-mi stă asta în obișnuință, eu vreau să facem totul ca să reușim mâine. Voi spune public că acest text privitor la rezoluție e necesar pentru a rezolva cazurile de rezoluție pe care le vom avea, dar sper că cu întreaga uh, această, întreaga această arhitectură de preîntâmpinare pe care am construit-o împreună, vom limita riscurile de faliment sau de rezoluție la doar câteva cazuri. Obiectivul principal este să nu avem uh, rezoluții, să avem bănci mai bine conduse, fără conflicte de interese, mai bine supravegheate la nivel național, la nivel european, mai bine capitalizate, cu, BRD, un, cu brd un sistem de rezoluție și sistem de garanție, garantarea depozitelor, dacă toate aceste legi sunt uh, aplicate riguros, inclusiv legea privitoare la bonusuri, deci fără riscuri excesive, să limităm la doar câteva cazuri catastrofele bancare. Acum poate exista o catastrofă bancară, motiv pentru care cred că e mai bine să fim bine pregătiți și bine organizați și să nu fim improvizați sau dezordonați în ce privește consecințele testelor de rezistență, care se efectuează atât la nivelul băncii centrale, cât și al ABE, doamnă Podimata, va trebui să ne ocupăm de ele cu instrumentele actuale. Sigur, supravegherea intră în vigoare pe 4 noiembrie dar dacă vedem că există bănci fragile în lunile următoare, nu vom avea mecanismul de rezoluție european la dispoziție. Și unele bănci au fost deja restructurate, recapitalizate în ultimii ani. Băncile au făcut eforturi pentru a se restructura, recapitaliza, dar va trebui să acționăm cu instrumentele pe care le avem actualmente. În legătură cu fondul de stare. Știți că a fost adoptată legea după multă muncă. Avem 28 de fonduri naționale pentru a garanta depozitele. Va exista legături între ele. Dar în textul de la ora actuală nu avem un fond european. Deci știu că mulți de la Parlament și-ar fi dorit așa ceva dar uh, n-am reușit. Poate vom reveni după ce vom evalua cum funcționează aceste 28 de fonduri naționale, dar care au aceeași structură și aceeași coerență. Și deponenților de mai puțin de 100.000 de euro într-o bancă uh, le oferim această garanție. Mulțumesc domnului Clute pentru angajamentul său. E un text important e unul din textele din această arhitectură care are o dimensiune concretă, cetățenească pentru toți, mai ales pentru cei, persoanele cele mai defavorizate, care văd vorbindu-se așa abstract de sute și mii de miliarde. Aici avem un text concret. Sper să ajungem la un acord. Noi vom încerca Noastră vorbiți despre supraîndatorare, care nu are legătură directă aici, dar sunt conștient că există această problemă și sunt gata, domnule Clute, la sugestia noastră cu colegii mei competenți, mai ales Comisarul pentru Afaceri Sociale, poate să începem o reflexie într-un prim moment să evaluăm toate sistemele naționale existente, știu, vorbim de supraîndatorarea gospodăriilor, a persoanelor fizice, să vedem dacă există vreo valoare adăugată, dacă avem un cadru european. Dar știu că există această problemă, ales acum, după criză. Și cred că foarte clar avem interesul să lucrăm împreună cu toate sistemele care există în multe țări, să vedem, să facem o evaluare a acestora și apoi să vedem dacă în plus mai e nevoie și de un cadru european. Mulțumesc domnului Skinner, a fost foarte activ. S-a cerut acest buffer, acest tampon de lichidități pentru fondurile CNAV, care se bazează, știți foarte bine domnule Skinner, pe un sistem de valori garantate și nu variabile. Deci este vorba despre fondurile cu o valoare constantă, netă. și s-a propus chiar interdicția acestor fonduri. Pur și simplu. Nu noi am făcut această propunere, ci uh, organismul pentru risc sistemic. Dacă ar, ar fi fost interzis, ar, s-ar fi creat probleme în mai multe țări europene. În schimb, sau în contrapartidă, pentru că n-am propus interdicția, am propus acest buffer, acest tampon. Domnul Gozes n-a vorbit despre asta, dar eram gata să facilitez un acord acceptând anumite amendamente propuse chiar de domnul Gozes. Mulțumesc, domnule comisar. Va fi ultima dată uh, când prezidez această comisie în acest mandat. A fost o plăcere să lucrăm cu dumneavoastră, o onoare Uh, nu putem decât să vă mulțumim pentru munca importantă depusă în timpul acestui mandat. Și sunt convins că această muncă își va arăta și uh, fructele. Avem nevoie de mai mulți oameni ca dumneavoastră. Președintele mulțumește cu amabilitate și interpreților. Următoarea reuniune nu a fost încă stabilită, va trebui să fie confirmată o nouă dată. Mulțumesc tuturor! Michel. Okay.